Allora, riprendiamo i lavori. Ehm, Haideți să reluăm. Începem al treilea grup de invitați, îmbunătățirea sinergiilor și cooperarea între instituții, agenții și operatorii economici implicați în relevarea și prevenirea spălării de bani. Aici avem trei invitați și dezbaterea e organizată ca întotdeauna 15 minute pe, pentru fiecare invitat și apoi o rundă de întrebări și răspunsuri. Începem cu doamna Sosi Antibero de la Federația Bancară Europeană privitor la cooperarea între bancă și unitățile de supraveghere financiară și m, aplicarea legii, apoi secretarul executiv al Monival, domnul John Ringwood, care ne va vorbi despre rolul Moneyball în crearea unui sistem eficient în lupta împotriva spălării de bani și finanțarea terorismului. Și apoi domnul Monty Rafael, avocat la firma Peters Peters în Londra, sinergiile și cooperarea în materie de aplicare a legii legată de spălarea de bani. Deci începem imediat cu doamna Sofie Ansibero. 15 minute, doamnă, aveți la dispoziție. Vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă și domnilor deputați, mulțumesc uh, pentru că m-ați invitat astăzi aici și vreau și să vă rog să scuzați pe domnul uh, Henri Cantar, care trebuia de fapt să intervină în această după amiază, dar nu a putut să vină din cauza unei schimbări de program de ultim moment, dar uh, doresc pe scurt, înainte de toate, să prezint Federația Bancară Europeană, pe care o reprezint aici, uh, care are misiu- ca misiune de a fi vocea băncilor europene. Uh, Eh, deci membrii săi sunt asociațiile bancare naționale din 31 de state, 27 eh, de state ale Uniunii Europene, statele Asociației Europene de Liber Schimb și eh, noi reprezentăm 4.000 de bănci. Și Apoi vă voi împărtăși care este experiența mea. Deci eu reprezint o federație care ea însă își reprezintă uh, ă, Asociații Naționale Bancare. Din nefericire eu nu sunt practiciană, însă totuși avem un aviz în legătură cu subiectul cooperării interbancare și uh, cooperarea între bănci și serviciile de informații financiare, subiect abordat adesea în cadrul punctelor prioritare ale Federației Bancare europene în lupta împotriva uh, spălării de bani și, anti- și a terorismului și în cadrul revizuirii celei de-a patra directive europene privitoare la lupta împotriva spălării de bani și în cadrul revizuirii cadrului juridic european privitor la protecția datelor. În prima parte a prezentării aș dori să reamintesc care sunt obligațiile specifice ale instituțiilor financiare în materie de luptă împotriva Uh, spălării de bani și finanțării terorismului, da, și în legătură cu sancțiunile internaționale. Așadar, instituțiile financiare au obligații de vigilență, pe de parte, față de clientela lor, deci ele trebuie să verifice, să identifice identitatea clienților lor, atât persoane fizice cât și juridice, ca să obțină informații privitoare la scopul, natura relațiilor lor, relațiilor lor comerciale. Asta se face prin uh, documente, hmm nu avem copii pe hârtie sau pe suport electronic. Instituțiile financiare de asemenea trebuie să conducă o supraveghere a relațiilor și tranzacțiilor clienților lor. Asta înseamnă că trebuie să cunoaștem beneficiarul efectiv, adică persoana care deține mai mult de 20% din acțiunile uh, unei, unei entități pentru a înțelege structura uh, de proprietate și de control al clientului. Sunt uh, necesități de vigilență sporită pentru clienții cu risc înalt, mai ales persoanele expuse din punct de vedere politic, de exemplu, membrii Parlamentului European. Deci persoane fizice care ocupă o funcție publică importantă. Pentru aceasta, instituțiile financiare au elaborat mecanisme de control intern, control intern, atât din punct de vedere uman, deci cu un responsabil al luptei, luptei împotriva spălării de bani și din punct de vedere material cu soluții tehnologice uh, corespunzătoare. Majoritatea instituțiilor utilizează mijloace automatizate pentru a combate spălarea de bani și finanțarea terorismului. Tranzacțiile suspecte trebuie să fie declarate către celulele de informații financiare care primesc uh, analize și, dacă e cazul, comunică autorităților competente aceste declarații privitoare la tranzacții suspecte și toate informațiile care privesc o eventuală spălare de bani sau finanțare a terorismului. Deci există obligație de comunicare a tranzacțiilor financiare suspecte. Aș insista asupra faptului că instituțiile financiare au experiență și joacă un rol major în materie de luptă împotriva spălării de bani inclusiv față de celelalte uh, profesii uh, de resort. Deci în cadrul cooperării cu celulele de informații financiare, eu am regăsit aici, am găsit un studiu, iată, îl pot arăta, e foarte interesant, e vorba de Comisia Europeană, un studiu din 2008, uh, și ce se întâmplă cu schimbul de informații între entitățile declarante și instituțiile de control financiar. 40% din declarațiile suspecte provin de la bănci și instituții financiare bine, le cooperează nu doar în calitate de declaranți, ci și, și insist aici uh, mai apoi, în cadrul drepturilor de comunicare primite de la celule de informații financiară. Au un rol și în materie de detectare și de înghițare a activelor și un rol în supravegherea fluxurilor internaționale, fluxurile transfrontaliere, așa cum impune recomandarea 16 a noilor standarde bancare. Acum că am stabilit cadrul obligațiilor băncilor, aș dori, dacă îmi permiteți, să uh, vă expun ce facem noi pentru o mai bună cooperare între băncile europene. Pe de o parte, un mai, bun acces la informațiile publice uh, ar trebui garantat eu am explicat faptul că există obligație de a îți cunoaște clientul, dar până la urmă băncile se bazează pe declarația clienților lor. Și atunci pentru a facilita o mai bună cunoaștere a propriilor clienți, Există niște registre publice, mai ales în ce privește acționarii uh, unor firme și ar fi binevenit accesul la acest registru. Și înlăturarea obstacolelor juridice care există încă în Uniunea Europeană în materie de schimb de informații uh, transfrontalier și intra și extra grupuri ar fi de binevenit. Pe de altă parte, îmi, îmi permis să insist pe punctul acesta pentru că știu că unii membri ai Comisiei tocmai lucrează uh, pe revizuirea cadrului de protecție a datelor. Deci, pe de altă parte, o uh, coerență între obligația de luptă împotriva spălării de bani și de protecție a datelor ar fi și binevenită și chiar foarte necesară. Aici îmi permit să dau exemple precise. Există o problemă în legătură cu obligația de informare a persoanelor uh, ale căror date sunt prelucrate. Apoi, în paralel cu informațiile privitoare la un client, un bancher gestionează date privitoare la terți uh, pentru a lupta împotriva eventualelor fraude, împotriva spălării de bani, a finanțării terorismului, se aplică anumite dispoziții legale, mai ales cu privire la operațiunile uh, pe piață. În cadrul luptei împotriva spălării de bani, băncile trebuie să identifice clienții, dar și persoanele cu care ele încheie tranzacții cu titlu ocazional, atunci când există o bănuială de spălare de bani. Deci, băncile au obligația să conserve datele prioritare la aceste persoane pe o durată de 5 ani, începând de la efectuarea tranzacției. De asemenea, au obligația, după cum am spus, să aibă proceduri adecvate pentru mm, riscul înalt ca să vadă dacă un anumit client este mai expus riscului sau nu. Deci este foarte legitim ca băncile în acest scop să aibă fișiere cu persoane expuse riscului, ba chiar indezirabile. Aceste fișiere pot conține nume de persoane cu care banca a putut să intre în contact și nume de persoane cu care nu dorește sau nu poate să aibă relații. Deci poate să fie vorba de persoane față de care există măsuri de restricție, alte persoane care fac obiectul unor sancțiuni cu titlul politicii externe și de securitate comună a Uniunii Europene. De asemenea, în uh, acest echilibru, în lupta împotriva uh, proiectului de bani și protecția datelor, avem o problemă în legătură cu obligația de consimțământ a persoanelor în caz de consultare a datelor personale. În noua defini definiție a cuvântului consimțământ, în legătură cu protecția datelor, consimțământul nu poate să fie tacit, deci el trebuie să fie explicit. Și trebuie să exprime acordul persoanei în cauză ca datele sale personale să fie prelucrate. În cazul în care singurele, singurul criteriu este consimțământul persoanei, atunci unica posibilitate pentru a consulta numele unei persoane dintr-un fișier sau bază de date costă în a cere acordul înainte de a consulta datele care îl privesc. Eh, și probabil că așa ceva nu se poate aplica niciodată, pentru că dacă datele respective eh, se pot găsi în acces liber, ca de exemplu un pe internet uh, sau pe, într-un registru, e în regulă, dar sunt probleme și în legătură cu registrele comerciale utilizate de bănci. Deci dacă numele unei persoane figurează într-un fișier sau bază de date, înseamnă că acesta deja și-a dat consimțământul. Deci, consultarea unei date presupune o prelucrare anterioară conform unor reguli care respectă protecția datelor. Deci unul din scopurile noului regulament privitor la protecția datelor e să simplifice și să reducă formalitățile și cuvântul consultare ar trebui eliminat din lista operațiunilor considerate ca uh, ținând de prelucrarea datelor. O altă recomandare a sectorului bancar în cadrul cooperării cu celulele de informații financiare și autoritățile judiciare ar fi să se tindă spre o uniformizare a dispozitivelor de declarație în statele membre. O bancă trebuie să declare o tranzacție suspectă și pentru asta trebuie să completeze un formular. Una din bunele practici constatate, de exemplu în Luxemburg, e posibilitatea de a completa un formular uh, electronic, deci pe internet și în limba engleză și să uh, se asigure mai bine mm, protecția declaranților și funcționarilor băncilor în ce privește confidențialitatea și ce conduită trebuie să aibă față de clienții uh, declaranți. Și, în fine, și aici uh, ajungem la un punct foarte important, informații viitoare la noile tendințe din anchetele polițienești și aceste informații sunt necesare. Eficiența sistemului de luptă împotriva schimbă, ă, mă spălărilor de bani și finanțării terorismului se poate asigura prin statistici complete și pentru asta avem două tipuri de informații binevenite unele de uh, natură generală, globală, conținând cifre și date în legătură cu tranzacțiile suspecte, care sunt trimise apoi la celula de informații financiare. Și apoi, bine, uh, urmarea dată acestor declarații în legătură cu numele persoanelor uh, sub anchetă, numele persoanelor condamnate, bunurile confiscate și informații specifice, de asemenea, pentru o declarație specifică pentru a identifica subiectele menționate. Asta ar fi foarte util. Anumite state membre deja o fac, însă se pare că asta în general se întâmplă într-un mod informal pentru a nu supune uh, unui risc ancheta în curs și pentru uh, motive de protecție a datelor sau pentru motive de lipsă de resurse a celor de informații financiare insist în legătură cu revizuirea celei de-a patra eh, directive împotriva spălărilor de bani, care credem noi că ar trebui să definească concret ce înseamnă aceste obligații de informare pentru toate entitățile implicate și să insiste asupra utilității declarațiilor bancare, să impună o informare în legătură cu numărul de anchete pornit pe baza acestor declarații, eh, de câte ori declarațiile au fost utilizate cu succes și așa mai departe. Încă o dată, acest studiu al Comisiei Europene datează din 2008 și cred că rezumă foarte bine lucrurile și aș invita pe uh, toată lumea să-l citească. Băncile trebuie să-și formeze personalul ca acesta să fie alarmat când există semne de spălare de bani. Deci trebuie să aibă acces la informații clare și precise și detaliate, aduse la zi în legătură cu practicile criminalilor, infractorilor, celor care uh, uh, au activități de spălare de bani, dar și indicii în ce privește identificarea tranzacțiilor suspecte. În acest sens, uh, informarea cu privire la eficacitatea declarațiilor și cum au fost ele urmate, informațiile acestea sunt primordiale. Dacă noi nu obținem aceste informații, până la urmă e extrem de dificil ca personalul să fie motivat și activitatea se transformă într-o rutină frustrantă. Noi însă ne, ne dorim ca personalul băncilor să fie conștient de posibilul risc și să se concentreze asupra acestui posibil risc încerc să închei spunând că o cooperare strânsă și consolidată între bănci și celulele de uh, informații financiare și agențiile judiciare este esențială pentru a lupta împotriva spălării de bani și finanțării terorismului și trebuie să învățăm unii de la alții și să punem în comun informațiile în legătură cu noile tendințe și noile tehnici infracționale. Împreună noi avem cheia pentru a menține integritatea sistemului financiar și să împiedicăm infractorii să utilizeze acest sector pentru a spăla bani sau pentru a finanța terorismul. Deci sectorul bancar poate face diferența. Dar nu putem acționa de unii singuri. Avem nevoie uh, de, ca toată lumea să se implice. Mulțumesc. Mulțumesc Cum are cuvântul uh, domnul Rafael. Thank you very much. Good afternoon, everyone. First... Mulțumesc foarte mult și uh, bună ziua tuturor. Vreau să mulțumesc uh, Parlamentul European și Comisiei dumneavoastră pentru invitația pe care mi-ați uh, transmis-o. Cred că nu este chiar la ordinea zilei să invitați pe cineva care chiar se ocupă direct, lucrează cu aceste probleme direct. Eu am fost, am lucrat cam o jumătate de secol uh, în acest uh, domeniu. M-am ocupat în special uh, de combaterea spălării de bani, de când a fost introdusă această lege în Regatul Unit în 86. M-am ocupat și de chestiuni conexe, cum corupția și evaziunea fiscală, lucruri care apar cu siguranță în discuțiile dumneavoastră. Permiteți-mi să abordez uh, subiectul la modul general. Dacă îmi pot uh, aduce vreo contribuție la discuția dumneavoastră, o pot face doar uh, împărtășindu-vă din experiența mea recentă și mai puțin recentă în consilierea pe care am oferit-o guvernelor, corporațiilor și persoanelor fizice în uh, ultimii 25 de ani uh, în uh, Regatul Unit, de când au intrat în vigoare legile împotriva spălării banilor. După cum știți, în Regatul Unit și în restul Europei, reglementarea și sancționarea spălării de bani a fost un exercițiu gradat care a început care a început odată cu uh, încercarea combaterii traficului de uh, droguri și apoi uh, a fost extinsă și către combaterea terorismului și a armelor de distrugere în masă. Am impresia că în combaterea infracțiunilor, crimei organizate și neorganizate, am ajuns la un moment important. Trebuie să vă spun că este uh, periculos uh, să ne concentrăm doar pe crima organizată, indiferent ce definiție dăm acestui concept prin instrumentele internaționale. Este periculos pentru că alte uh, tipuri de infracțiuni economice riscă să nu fie abordate cu seriozitatea cuvenită, pentru că crima organizată presupune un acord prealabil între mai multe părți, fie într-o um, um, rețea înființată ad hoc, fie într-un grup uh, gata stabilit. Însă, dacă avem de-a face cu probleme precum corupția, nu întotdeauna sunt evidente simptomele crimei organizate și dacă uh, ne ocupăm de cazuri serioase, grave de fraudă. În cele mai multe cazuri, acesta nu prezintă caracteristicile crimei organizate. Cu toate acestea, în ambele uh, cazuri, uh, sumele obținute prin aceste infracțiuni sunt uh, spălate într-un fel sau altul, adesea și prin sistemul bancar. Problema cu uh, controlul infracționalității și criminalității în acest domeniu uh, este uh, demonstrată de introducerea legilor împotriva spălării banilor la momentul la care s-a petrecut acest lucru. În momentul în care au fost adoptate aceste legi, de fapt s-a recunoscut că metodele de combatere, de oprire a acestor activități pur și simplu nu dădeau rezultate criminalitatea uh, se sustrăgea legilor statelor suverane. Și uh, la momentul respectiv guvernele se simțeau foarte neajutorate și, fără, și disperate în anii 80. Această senzație, această lipsă de speranță că se va eradica fenomenul odată pentru totdeauna persistă până în ziua de azi. Uh, în ciuda faptului că se elaborează politici uh, peste tot, nu doar în Europa. Se elaborează politici pentru uh, a se încerca introducerea unui sistem uh, cuprinzător, transversal de justiție cooperativă, bazată pe cooperare între state. Cred că trebuie să ne gândim la aceste lucruri. Am impresia că în momentul în care se creează instrumente pentru combaterea criminalității, trebuie să se țină cont că modalitățile de control a acestor activități cu care noi suntem obișnuiți sunt uh, adesea irelevante, pentru că justiția cooperativă se uh, bazează foarte mult pe raportarea de către terți, dar și pe autoraportare. În acest context uh, fac eu precizările de astăzi. Dacă se aprobă legi care se bazează pe modelul uh, demodat, um, cum că va exista o lege, că va urma o anchetă și ancheta chiar va duce la luarea de sancțiuni descurajatoare. Mă tem că acest model e pur și simplu caduc, pentru că statele nu mai dispun de resurse necesare pentru anchetele convenționale. Trebuie să um, se bazeze pe informații primite de la alții Adesea tot cazul li se servește pe, uh, pe tavă, prin um, anchete, prin um, declarații ale martorilor. Adesea chiar și um, activele sunt depistate tot de societatea civilă până când uh, cazul ajunge la uh, forța de aplicare a legii. În anumite cazuri, autoritățile de aplicare a legii nici măcar nu se mai implică sau este contactat, sunt contactate autoritățile, dar nu au ce să facă, nu pot acționa. Resursele noastre sunt tot mai puține, pentru că uh, trebuie să facem uh, economii și uh, chiar și poliția își pierde în jur de 20% din resurse. În mod nerezonabil, poate, guvernele se așteaptă ca uh, autoritățile de aplicare a legii să facă, să performeze la fel de bine, chiar și uh, în condițiile acestea de reduceri bugetare. Dacă se va înlocui um, acțiunea tradițională cu uh, justiția cooperativă, atunci colaboratorii trebuie să uh, fie alături de tine, societatea civilă trebuie să fie un partener. Și în acest caz, Trebuie ca legile să poată fi aplicate într-un mod care să convingă societatea civilă, care va fi tot mai implicată, um, că măsurile pe care le ei sunt rezonabile, proporționale și corecte. Nu doar uh, teoretic, ci și practic, în uh, etapele practice. Vă voi, vă voi descrie astăzi uh, procesul astăzi. Antevorbitorul meu a vorbit, uh, antevorbitoarea mea a vorbit despre bănci. Eu n-am prea multe de spus despre bănci. Cu o excepție. În Dragatul Unit au fost uh, câteva scandaluri de mare amploare în care au fost implicate băncile, însă acestea nu, însă nu s-au Uh, nu au fost urmărite penal, deși au fost arătate cu degetul uh, administrativ și sancționate, uh, nu au fost urmărite penal. Până la urmă, practicienii ca mine își dau seama că anchetele care vor fi deschise, anchetele penale care vor fi inițiate nu vor fi îndreptate împotriva instituțiilor, ci a persoanelor fizice. Răspunsul este simplu. Nici o uh, societate dezvoltată nu își poate uh, distruge sistemul bancar, nu poate retrage uh, licența unei bănci majore. Pur și simplu aceasta nu este o posibilitate reală. Și ajungem iarăși în situația în care s-au aflat prietenii noștri americani care au fost uh, acuzați pe nedrept și care și-au văzut întregul sistem contabil uh, distrus. Aceasta este realitatea. În al doilea rând, vreau să vă spun că uh, băncile comerciale nu se ocupă deloc de transferul sumelor mici. Nu o fac pentru că nu merită. Nu este rentabil. Riscurile sunt uh, mari și recompensele probabil sunt inexistente pentru bănci. În uh, Regatul Unit și în alte, uh, multe alte state europene avem sute de mii de lucrători migranți care inevitabil transmit, trimit acasă o parte din uh, banii câștigați. Avem deci un trafic uh, foarte mare de sume mici de bani, care, la un moment dat, va trebui să intre pe un canal. Birourile de transfer de bani reprezintă o problemă tot mai mare. SOCA și uh, grupul de acțiune pentru uh, grupul de lucru pentru acțiune financiară recunosc că aceste canale de transmitere a banilor trebuie să fie reglementate, pentru că reprezintă, devin o problemă. Din 2003 ele sunt reglementate în uh, Regatul Unit. Sunt birourile mari ca Western Union, dar mai sunt și alte organizații mititele care uh, sunt preferate de anumite grupuri etnice și există o mare uh, teamă că uh, prin aceste uh, canale organizațiile, grupurile de crimă organizată vor face spălare de bani. Um, mai devreme s-a vorbit despre feedback. De câte ori se discută măsurile împotriva spălării banilor, se ajunge la feedback, la răspuns. Uh, de ce este așa? Pentru că comunitatea bancară și um, organizațiile de transmitere de bani, firmele de transmitere de bani, de fiecare dată um, vor să știe cum pot să se îmbunătățească. Însă autoritățile de aplicare a legii nu vor să furnizeze uh, sistemului bancar aceste informații. Trebuie să existe un echilibru undeva și să facă un schimb de informații. Trebuie să vă spun că eu nu, sunt, nu trebuie să fiu asociat nici cu firma mea uh, de avocatură și cu nicio altfel uh, de organizație. Eu uh, vorbesc în nume propriu și mă bazez pe credința mea personală. Pot să vă spun în privința organizațiilor de servicii financiare din Regatul Unit, da, trebuie să îmbunătățim situația, dar și, în primul rând, trebuie să distrugem uh, cinismul societății civile, care consideră că um, în Regatul Unit, cam 280.000 de acțiuni uh, sunt uh, considerate suspecte în fiecare an. Um, nu, se, nu avem feedback-ul necesar pentru a Uh, trage o concluzie dacă uh, cercetările pe care le-am făcut în mijlocul acestor tranzacții au și dat rezultate. Așadar, uh, societatea civilă este foarte cinică. Inițial, scopul activităților noastre este să combatem infracțiunile grave, criminalitatea, se aduc ce mai mult prejudiciu societății prin traficul de droguri, prin uh, corupție și terorism. Dar multe din informațiile um, folosite, um, uh, din informații obținute, nu sunt folosite cum trebuie. Noi trebuie să, con- să convingem societatea civilă că fondurile nu sunt uh, că banii nu sunt spălați. Trebuie să vă spun că acest discurs al meu este cel, unul dintre cele mai scurte din viața mea și vă stau la dispoziție pentru uh, întrebări. Mulțumesc! Mulțumim! Mă rog, astea sunt consângerele Parlamentului European ce privește timpul de vorbire. Acum dau cuvântul domnului Ringwood din partea Moneyval. Uh, și pentru domnia sa 15 minute și apoi vom avea dezbatere. Vă Right. Uh, thank you very much, uh, Madam Chair. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Bună dimineața, bună ziua tuturor. Vă mulțumesc foarte mult pentru posibilitatea de a lua cuvântul. E întotdeauna o onoare să împart prezidul cu domnul Rafael. Trebuie să recunosc că sunt de acord cu marea, part, cu marea parte a celor spuse de dumnealui. Vor fi unele aspecte unde am o părere divergentă, însă am să revin ulterior la acesta. După cum știți, sunt uh, secretarul executiv al Manival. E vorba de sistemul de monitorizare a spălării de bani și a finanțării activităților teroriste în cadrul Consiliului Europei. De asemenea, noi uh, ne bazăm pe convenția din 2005, uh, o convenție foarte importantă în arhitectura juridică a Uniunii Europene. Câteva cuvinte despre activitatea Consiliului Europei. Consiliul Europei este activ în acest domeniu de peste 30 de ani. De altfel, Consiliul a fost primul, prim, primul organism internațional care a tras atenția asupra pericolului um, banilor spălați în sistemul financiar. Consiliul Europei este o organizație cu temei juridic și a devenit preocupată de acest subiect pentru că a constatat că în vederea combaterii spălării banilor în mod în, com- în ordinea combaterii terorismului trebuia să combată spălarea banilor în mod eficient și cred că acest lucru se poate afirma în continuare când vine vorba de o crimă organizată. Aceasta este în continuare extrem de activă în Europa. Împărtășesc îngrijorările domnului Rafael în ceea ce privește nevoia de a îmbunătăți lupta împotriva crimei organizate. Adevărul e însă că există în continuare persoane care trăiesc de pe urma infracțiunilor. Și societatea civilă trebuie să primească asigurări că aceste persoane vor fi descoperite și de asemenea, acele persoane care le permit să-și, permit, să-și păstreze câștigurile. Cu alte cuvinte, că și acele persoane care lucrează pentru infractori și care se ocupă cu spălarea banilor vor fi prinse și câștigurile dobândite ilegal vor fi confiscate. La ora actuală, eu aș spune că combaterea infracțiunilor profitabile, cu alte cuvinte cele care generează venituri, înseamnă foarte mult în termen de aplicare a legii. Monitorizarea acestor câștiguri eh, în cadrul unor cazuri de amploare, în paralel cu activitățile obișnuite de anchetă de poliție vis-a-vis -vis de descoperirea identității acestor infractori. Anchetele poliției sunt cele care permit identificarea cazurilor grave de spălare de bani, care, aș afirma la ora actuală, sunt cazuri extrem de serioase. Veniturile dobândite de pe urma acestor activități legale ar trebui să fie confiscate. În acest scop, e nevoie de un sistem juridic care să permită aducerea în instanță și condamnare a acestor infractori. E nevoie de sisteme um, juridice naționale care să permită urmărirea și confiscarea bunurilor dobândite în urma activităților ilegale. Și nu mă refer doar la câștigurile imediate, ci și la câștigurile indirecte. E vorba de acei bani care au fost investiți și a căror urmă s-a pierdut astfel. Acestea sunt câteva din punctele pe care le abordăm. Poate Monti Rafael a abordat uh, aceste subiecte la nivel general în 2012 pentru a atinge toate aceste obiective e nevoie de um, un sistem de asistență juridică reciprocă solid, îndeosebi când vine vorba de monitorizarea, înghețarea și confiscarea bunurilor care au fost deplasate în afara granițelor. Acestea sunt, um, practic, um, punctele pe care se bazează activitatea Manival și Convenția din 2005. În ceea ce privește Uniunea Europeană, aceasta, din urmă, este în curs uh, de a-și elabora o proprie arhitectură juridică care să sprijine aceste inițiative prin intermediul unor decizii cadru. Din câte am înțeles, există o directivă care vizează confiscarea. Sunt inițiative lăudabile care sunt um, în beneficiul țărilor membre. Însă astăzi doream să transmit uh, un mesaj important la nivelul Uniunii Europene, și anume că infracțiunile, îndoseb crima organizată la nivel transnațional, nu începe și nu sfârșește la granițele Uniunii Europene. Uniunea Europeană lucrează din răsputeri pentru a amplifica capacitatea de anchetă partajată în cadrul uh, frontierelor sale. E nevoie însă de puteri suplimentare care să permită statelor membre ale UE să solicite statelor terțe din Europa, de exemplu, țări precum uh, Belgia sau Letonia, cu care mă ocup eu direct, ar, ar trebui să poată să-i solicite Ucrainei să dispună de realizarea celor măsuri uh, care s-ar putea pretinde de la un alt stat membru. E vorba de aspecte esențiale în uh, combaterea crimei organizate transnaționale. Am să revin uh, la aceste aspecte, dar deocamdată aș dori să vă spun câteva cuvinte despre Manival. Această organizație a fost înființată în 1997. În curând uh, va sărbători cea de-a 15 aniversare, de altfel chiar săptămâna viitoare. Organizația noastră a fost înființată inițial pentru a acoperi acele state membre ale Consiliului European care nu făceau parte din grupul operativ financiar. Cred că chiar ați avut o prezentare în acest sens săptămâna trecută. După cum vă spuneam, noi am fost înființați pentru a ne ocupa de acele state numite 97 state în tranziție. Cel puțin 12 din acele state se află astăzi uh, în Uniunea Europeană și o altă țară membră Manivo, Croația, se va alătura Uniunii Europene anul viitor. Suntem uh, responsabili astfel de numeroase jurisdicții din UE și recent am revizuit uh, solicitarea din partea Regatului Unit de a ne ocupa de alte două districte, Jersey și Isle of Man. Acestea sunt așadar obiectivele și misiunea noastră, așa cum apar ele în statutul nostru. Suntem responsabili în fața Comisiei Ministeriale vis-a-vis -vis de progresul înregistrat de activitatea noastră. În timpul rămas la dispoziție aș dori să vă spun despre rezultatul acțiunilor noastre la ora actuală. Suntem singurul organism supus unei a patra runde de evaluări în urma recomandărilor din cadrul celei de-a treia runde. Această a treia rundă a venit cu niște rezultate foarte interesante. În primul rând, dați-mi voie să insist asupra reviziei orizontale pe care am publicat-o anul trecut, Rezultatele pe care am să vi le descriu sunt legate de țările membre Manival, despre care tocmai vorbeam, dar cred că ar putea să fie reprezentativă și pentru alte jurisdicții din Europa, inclusiv cele din Uniunea Europeană. În ceea ce privește obligațiile cu caracter preventiv, Într-adevăr, s-a înregistrat uh, progres semnificativ de-a lungul anilor, așa cum se constată și în evaluări, însă, deoseb când vine vorba de efortul de prevenire, mai ales în cadrul instituțiilor financiare, s-a înregistrat un progres considerabil. Știm că sunt alocate resurse financiare în uh, prevenire de către sectorul privat. După cum puteți observa, s-a crescut uh, finanțarea pentru prevenire, îndoseb când vine vorba de combaterea finanțării terorismului, verificarea proprietarilor conform celei de-a treia directive. De asemenea, s-au înregistrat rezultate pozitive când vine vorba de obligația de păstrare de registre. De ce spun că e foarte importantă această obligație? deoarece e nevoie ca instituțiile financiare să își înregistreze operațiunile clienților, să păstreze un registru al tranzacțiilor efectuate pe care să-l poată prezenta la nevoie organelor de poliție. 66% din țările monitorizate au respectat această cerință sectorul financiar, în general, dă dovadă de o respectare superioară a acestor norme decât sectorul non-financiar, îndeoseb când vine vorba de operatorii de transfer non-monetar. Supravegherea, încă o dată, e mult mai puternică în sectorul financiar decât în sectorul nefinanciar. Și pot, de asemenea, să afirm acest lucru în prezența domnului Rafael, o parte din specialiștii din sector, inclusiv avocați și contabili. Băncile și marele instituții financiare sunt principalii raportori. Trebuie să afirm încă o dată că avocații de obicei dau dovadă de reticență în îndeplinirea acestei obligații de raportare. având în vedere resursele alocate de sectorul privat în sistemele de prevenire și comparându-le cu rezultatele obținute de organele de aplicare a legii, trebuie să recunoaștem că a crescut numărul condamnărilor și cazurilor în instanță, însă aceste numere sunt destul de scăzute în marea majoritate a țărilor. Aveți un tabel care acoperă intervalul 2005-2009 în cazul țărilor membre Maniva. Acest tabel trebuie privit uh, cu atenție. Cred că una din problemele principale cu care se confruntă poblatorii este aceea de a primi statistici relevante din partea agențiilor cu care lucrăm. Adesea am uh, primit uh, statistici fără relevanță din partea ministrilor de justiție sau organelor de aplicare a legii. Prin urmare, fiabilitatea statisticilor este o dovadă a angajamentului acestor um, instituții. În ansamblu, însă, trebuie să afirmăm că marea majoritate a țărilor au uh, înregistrat condamnări destul de puțin numeroase pentru cazurile de spălare de bani. Însă trebuie să ne întrebăm cât de serios se desfășoară aceste anchete. Și aici situația nu e tocmai grozavă. După cum puteți vedea și pe diapozitiv, există în continuare un decalaj între cazurile de spălare de bani și uh, veniturile și infracțiunile care generează venituri. Adesea ne întrebăm care sunt aceste infracțiuni, traficul de ființe umane, traficul de droguri și așa mai departe. Și vedem uh, infracțiunile care au fost uh, urmărite în procesele de monitorizare a spălării banilor și nu există nicio legătură între cele două. Adevărul e că uh, magistrații și pot să înțeleg raționamentul lor pentru că și eu am fost un magistrat, urmăresc uh, de obicei cazurile de mare amploare. De obicei, dacă anchetez pe cineva pentru evaziune fiscală, acest lucru, de fapt, nu afectează niciun fel uh, sentința finală. Iată nu acesta este motivul pentru care s-a creat uh, infracțiunea de spălare de bani de către comunitatea internațională. Problema e că nu vedem uh, marile cazuri de... nu analizăm, nu descoperim cazurile în care se spală bani pentru terțe persoane. Acestea sunt, uh, într-adevăr, cele mai greu de dovedit, dar aceste cazuri sunt cele care scot în evidență că persoanele pe care, într-adevăr, le știm că spală bani pentru grupări de, um, de crimă organizată, Aici trebuie să recunoaștem că efortul general de aplicare a legii nu este proporțional cu efortul depus de către sectorul privat. Foarte subțint, pentru că sunt convins că nu mai am timp la dispoziție, aș dori să subliniez un aspect la care s-a mi făcut trimitere deja, și anume rapoartele privind tranzacțiile suspicioase. Adevărul e că nu am identificat niciodată un caz care să fi derivat direct din acest sistem uh, privind tranzacțiile suspecte. De asemenea, am uh, descoperit că 50% din țările noastre trimiteau mai puțin de 10% din aceste rapoarte SR pe care le primiseseră organelor de aplicare a legii pentru anchete ulterioare. Acest lucru ridică niște întrebări, ce anume se întâmplă cu aceste rapoarte privind tranzacțiile suspecte ră, Care este calitatea acestor rapoarte și numărul lor pe care le primesc organele de aplicare a legii? În ceea ce privește măsurile viitoare, e nevoie, într-adevăr, să facem eforturi pentru a veni în întâmpinarea resurselor alocate de sectorul privat. Avem nevoie de un sistem mai puternic de confiscare care să se alinieze la normele existente. Există norme aici adoptate de Curtea pentru Drepturile Omului. Convenția de la Varșovia include obligațiile cele mai stricte în acest sens. De asemenea, când vine vorba de cooperarea internațională și aici trebuie să facem îmbunătățiri, este un alt aspect care se regăsește în Convenția de la Varșovia. Un aspect uh, de altfel foarte important pentru cei care anchetează cazurile din Regatul Unit și din Irlanda, unde se poate face confiscare chiar în absența unei condamnări, iar acest tip de confiscare include obligațiile cele mai stricte uh, de cooperare cu țările terțe care dispun de asemenea de, acest form, de această formă de confiscare. Și uh, acesta este un aspect cu totul inovator. Îmi cer scuze, mi-am depășit timpul alocat, 19 minute, dar sper că v-am oferit informații utile. Mulțumesc! Grazie, Mr. Ringo, prima Mulțumim și acum înainte de a începe dezbaterea, urez bun venit la 82, 28 mă scuzați, de uh, studenți din uh, regiunea Reggio Emilia, eh, oaspeția doamnei Borsellino, le urez bun venit alături de noi. Era cum dau cuvântul colegilor și înainte vreau să eh, pun o întrebare pe care am mai eh, exprimat-o această dimineață, dar nu mi s-a răspuns. Sper că unul dintre dumneavoastră trei îmi puteți da măcar o schiță de răspuns, pentru că am, am auzit vorbindu-se despre rolul băncilor în activitatea de spălare de bani, însă se pare aproape că rolul băncilor uh, e unul satelitar, până la urmă, spălării, dar datele ne spun altceva, și anume că băncile joacă un rol central, un rol negativ, anume, în activitatea de spălare de bani. Și asta pe spezele cetățenilor. Iată, invitaților de dimineață le-am uh, făcut un exemplu chiar din această dimineață din presa italiană și anume anumite bănci importante, Inteza, de exemplu, au acordat împreună împrumuturi de aproximativ 4 milioane de euro de exemplu, unui tânăr de 20 de ani care nu are nicio profesiune, care nu are nicio proprietate, născut în 95, uh, deci i-au acordat un milion de euro împrumut pentru a cumpăra un mare restaurant fără niciun fel de uh, document informativ, nicio garanție și bun, s-a, magistratura italiană a început, uh, procuratura a sechetat acești bani și a anulat pe drept cuvânt creditul și din anchetă a apărut că funcționarul care a acordat împrumutul a scris doar pe bucată de hârtie faptul că băiatul este de familie bună și până la urmă a rezultat că familia asta bună era un clan mafiot și că așadar era o persoană de încredere și se putea acorda acest împrumut uh, extraordinar. Bun, asta a apărut, dar cine știe câte cazuri nedescoperite sunt. Și asta, până la urmă, e, cau, cauzează uh, pagube de nivel stratosferic. Și atunci întreb dacă, dacă într-adevăr există un control și dacă într-adevăr băncile sunt conștiente de rolul lor de multe ori negativ în activitatea de spălare de bani. Aici am auzit spunându-se uh, adineaori că uh, în legătură cu sumele importante uh, e mai complicat și deseori procuratura se concentrează pe cazurile de mai mici dimensiuni, că e mai simplu și mi se pare foarte grav. Și de asemenea, îmi pare foarte grav că nu se denunță cazurile de uh, rapoarte privitoare la tranzacție suspecte. E, e teribil, e teribil, iată, ceea ce se descoperă în acest cadru bancar. Dau cuvântul acum domnului Iacolino, două minute. Da, președinte, și îmi pare rău că n-am reușit să ascult prima intervenție, însă am auzit ce au de spus primul și al doilea oaspete. Iată că Astăzi am auzit niște cuvântări foarte uh, autorizate și foarte interesante. Dar a, uh, a apărut și un limbaj comun în legătură cu combaterea mafiei și a crimei organizate și a spălării de bani. Aici ați făcut referire la experiențe diferite. Iată, în 86 a apărut prima lege împotriva spălării de bani și a apărut necesitatea de a, de a se combate terorismul. După cum știți, Uniunea Europeană a semnat un acord împotriva terorismului, uh, SWIFT, deci schimbul de informații cu caracter personal. Și uh, rolul băncilor, când dată vorbiți de activitatea de a semnala un pericol, cultura colaborării probabil că nu este foarte înrădăcinată în bănci. Din motive care pentru câteva sunt de înțeles. Uh, Europa acum uh, se, pregătea, se pregătește să adopte o, o nouă directivă antispălare de bani, există o altă directivă privitoare la confiscare. E clar că acestea vor, fi, vor constitui un bloc. Și, iată, există și necesitatea ca în limbajul comun european să figureze niște și niște acorduri de cobaie cu țări terțe și trebuie să facem un front comun de luptă, din punctul dat de vedere operatorii, al operatorilor din sector. Ce considerați că poate să fie util pentru Parlamentul European în faza aceasta de încheiere a, a, a redactării raportului uh, privitor la spălarea de bani și confiscării? Ce măsuri uh, pot fi luate pentru a consolida aceste uh, acorduri de cooperare și pentru a eficientiza măsura confiscării. Ce credeți dumneavoastră despre aceste măsuri pe care le examinăm noi și în legătură cu rezultatul final al uh, muncii noastre, deci dosarele acestea despre care vorbesc și care vor însemna o, o, un recurs la acordurile de, de asociere, de cooperare. Și Asta pentru rezultatul final al uh, combaterii economiei ilicite, care este foarte uh, mult ajutată de spălarea de bani. Mulțumesc. Și acum domnul Newton Dan, două minute. Mulțumesc tuturor celor trei invitați. În primul rând, doamna care reprezintă sistemul bancar, uh, n-am înțeles exact când spuneți că băncile vor mai bun, un mai bun acces la registrele acționarilor. Uh, eu pot să am acest acces. Nu știu de ce băncile n-au uh, acces la aceste date. Nu înțeleg. Poate îmi puteți explica. Uh, m-a uimit această afirmație. Domnului Rafael, uh, prezentarea domniei sale a fost foarte complexă, foarte interesantă. A făcut un comentariu în legătură cu alte infracțiuni economice care trebuie combătute, dar noi ne ocupăm de infracțiuni care cred transfrontalier, că asta e răspunderea Uniunii Europene, că sigur se produc infracțiuni la nivel național, dar nu noi ne ocupăm de ele. Noi ne ocupăm doar de aspectele transfrontaliere. Spuneți că trebuie să convingem societatea civilă. Uh, puteți să mi explicați asta mai în detaliu? Ce înseamnă asta? Că toți cei care uh, participă la o bancă sau eu personal, cine este această societate civilă? Cum îi convingem? Poate aveți niște idei uh, bune în acest sens. Și altă întrebare. Ați spus că sumele foarte mici care sunt transferate uh, sunt uh, implicate spălarea de bani, dar avem probe în acest sens sau e vorba doar de o uh, lacună pe care trebuie să o eliminăm? Și aveți o experiență de 50 de ani. V-aș întreba ce trebuie să facă Europa? Că, până la urmă, noi, Comisia noastră, trebuie să facem niște recomandări. Ce ar trebui să recomandăm noi pentru a îmbunătăți situația în care ne aflăm? Și uh, ultimului uh, vorbitor. Uh, și acesta a făcut o prezentare foarte complicată. Și ați vorbit foarte repede, că nu aveați mult timp la dispoziție, sper că ne puteți da prezentarea și în scris, dar ca să demonstrez ignoranța, ați menționat de mai multe ori convenția de la Varșovia. Așadar, cu iPad-ul meu de încredere l-am, am căutat-o pe Google și e vorba de uh, călători și dreptul de a călători, dar nu, probabil că nu este aceeași convenție. Dumneavoastră vă referiți la altă convenție de la Varșovia, nu? Uh, Uh, nu o găsesc pe Google, poate ne puteți uh, spune despre ce convenție e vorba. Să nu c'è niciun altro intervento? Da, uh, nimeni nu mai dorește să intervină? Bine, atunci dau din nou cuvântul invitaților, începând cu doamna Sibero, domnul Rafael și domnul Ringut. 5 minute pentru fiecare. Vă rog. Mulțumesc. O voi încerca să răspund întâi uh, întrebării dumneavoastră, doamnă președinte. Cred că ați menționat un caz specific uh, într-un stat membru, uh, și anume Italia, care are o, o competență specifică, ține de o competență specifică, deci acest tip de caz nu ar trebui să fie de apanajul nostru. Instituțiile financiare au mecanisme de control intern, după cum am explicat, atât din punct de vedere al personalului cât și uh, al tehnologiei și atunci aceste mecanisme nu ar trebui să permită apariția acestor tipuri de incidente. Așadar, aș dori să existe o legislație europeană armonizată care să nu permită acest tip de cazuri. În, în ce privește întrebarea lui Newton Dan cu uh, registrele acționarilor instituțiile financiare uh, au datoria să cunoască structura de proprietate și de control a clienților lor. Unele state membre uh, au anumite registre de acest gen unde într-adevăr uh, se, pot consulta, se poate consulta structura de acționariat a unor firme, dar nu așa sta lucrurile în toate statele membre, că încă nu este vorba de o obligație în dreptul societăților comerciale. Noi regretăm această situație și cel mai adesea băncile trebuie să facă apel la registre comerciale, motoare de căutare, iată Google, după cum spunea dumneavoastră, dar până la urmă nu există un registru autorizat, public, adus la zi în toate statele membre. Și asta cerem noi, și anume să avem acces la o informație clară, precisă, actualizată, care să ne permită să ne îndeplinim și noi obligațiile în mod corect. Cam asta am avut de spus. Mulțumesc. Eh, voi eh, încerca să fac și eu ce pot ca să beneficiați din jumătatea mea de secol de experiență. Societatea civilă la care m-am referit eu trebuie văzută eh, mai restrâns la, mă refeream la sectorul de reglementare sau uh, sectorul care este reglementat acum de uh, câteva directive succesive și a fost deja tradus în legislație primară. Bun, uh, e vorba de o, un segment vast de societate civilă. Bine, nu cred că trebuie să ne uh, îngrijorăm de cei care, celor care nu le convine să uh, facă proba pașaportului. Eu mă refer la cei care a căror activitatea este reglementată într-un fel sau altul și care au obligații față de statul de drept și față de stat în general, să, o obligație de vigilență și să facă raportări inteligente și care să vină la timp. Și vreau să spun ceva în legătură cu raportarea, foarte rapid. Da, nu știu dacă asta se va putea traduce într-o directivă sau legislație și anume. Există sentimentul că dacă o tranzacție are caracter urgent și în lumea financiară de multe ori oamenii vor să tra- transfere bani în mod urgent, din orice motiv ar face-o. Deci, a fi suficient să-ți raportezi suspiciunea după ce ai efectuat tranzacția, pentru că ai te- temerea că dacă faci un raport, va exista o întârziere și nu vei putea face tranzacția la timp. Și atunci uh, există tendința de a nu raporta. Bun, prietenul meu din partea mea dreaptă uh, îmi va spune dacă am avut dreptate sau nu, dar uh, eu spune că băncile majore trebuie să facă o, o judecată rapidă înainte de a face, să facă raportarea înainte de a face tranzacție sau e suficient să facă raportarea rapidă și să, până la urmă, să efectueze tranzacția. Și v-aș mai spune încă ceva. Există un lucru care poate fi îmbunătățit, dar nu știu dacă avem acces la acest domeniu. Cel puțin în uh, Regatul Unit, uh, infracțiunile economice în care e inclusă spălarea de bani, nu figurează pe lista de priorități a uh, majorităților forțelor de, majorității forțelor de poliție. E uh, o prioritate de, foarte, de ordine foarte scăzut. Deci dacă este adăugată ca infracțiune într-un proces, asta e făcut pentru scopuri foarte cinice, pentru a uh, avea o sentință mai dură sau pentru un ordin de confiscare. Bun, problema e, bun, asta a spus o întrebare foarte uh, importantă și interesantă și îmi pare bine că și răspuns la pentru că dacă, nu aș fi, dacă aș fi răspuns, eu aș fi fost acuzat de partizanat. Uh, răspunsul este că nu există nicio probă empirică în legătură cu uh, locul unde se produc cele mai multe uh, daune la băncile de mari dimensiuni, în, uh, la, la nivelul transmisiei banilor, nu știm care e proporția, pentru că uh, Sigur că mm, poliția se teme că cei care transferă sume relativ mici de bani, între 50 și 500 de lire, fac asemenea activități de spălare de bani, dar nu s-a putut proba. E doar o teamă exprimată de SOCA și alte agenții. Da, aveți dreptate. Dar, așa, cred că am epuizat deja aproape totalitatea celor 5 minute care mi-au fost alocate, dar aș vrea să mai spun că uh, pentru mine e foarte ciudat, bun, e foarte ciudat poate ca un uh, avocat să vă spun asta, dar dacă uh, sunt atât de puține capete de acuzare sau atât de puține procese, amintiți-vă că în uh, Regatul Unit am ajuns foarte aproape de, de penalizarea uh, reglementărilor privitoare la spălare, spălarea de bani. Bun. Dar nu înseamnă că dacă nu există suficiente procese, trebuie de uh, penalizată o anumită activitate. Nu, nu. E necesar chiar și din punct de vedere statistic ca ea să rămână în codul penal. Există întotdeauna această tensiune între interesele comerciale ale Regatului Unit și uh, aplicarea tuturor regulamentelor în acest domeniu. Echilibrul rămâne de găsit. Mulțumesc. Legându-mă de ultimul răspuns al lui Monti, în legătură cu uh, regulamentul privitor la spălarea de bani, ăsta este un uh, regulament tipic pentru Regatul Unit, pentru că în multe țări uh, din Uniunea Europeană această faptă nu este neapărat prevăzută în codul penal, Uh, poate să fie prevăzută ca o faptă care să fie pedepsită doar cu sancțiuni administrative. Uh, deci, uh, lucrul menționat de lucrul menționat de Monti este o, o specific, un caracter specific, are un caracter specific britanic, mă scuzați. În legătură cu birourile de schimb și transferul de bani, uh, întorcându-mă la propria mea experiență de procuror în Regatul Unit, în ultimii 10 ani cel puțin, au existat cel puțin două cazuri uh, pe care mi le amintesc doar eu, sau cazuri în care au fost implicate uh, birouri de schimb din Londra, în care au fost implicate în uh, spălarea de bani și infractorii au luat pedepse de 14 ani de închisoare și li s-au și confiscat bunurile frauduloase. Deci cred că nu trebuie să subestimăm rolul biroului de schimb în aceste activități infracționale. Și în ultimii ani am putut să interoghez uh, mulți actori din uh, acest domeniu, proprietari, de operatori de birouri de schimb uh, și sigur că nu prea cunosc ei foarte bine care sunt standardele anti-spălării de bani. Oricum, cunosc mult mai puțin aceste regulamente decât te aștepta. Și mai sunt multe de făcut în uh, activitatea de uh, răspândire a standardelor anti de bani. Acum, cât despre Convenția de la Varșovia, uh, îmi pare, are un titlu foarte lung, de aceea m-am referit doar la uh, Convenția de la Varșovia. E vorba de uh, Convenția privitoare la confiscarea uh, avuțiilor obținute din infracțiuni de spălare de bani, dar pe scurt este cunoscută ca Convenția de la Varșovia. Dar spun asta nu doar pentru că e o convenție a Consiliului Europei, ci pentru că e vorba de ce am spus la început, ce anume, infracțiunile nu uh, iau sfârșit la uh, granițele Uniunii Europene. Organizații uh, infracționale transnaționale au centre de operațiuni care sunt foarte mobile în Europa, în afara Europei, și e vorba deci de activități internaționale. Chiar uh, e cea mai internațională dintre infracțiuni și atunci e necesar să avem sisteme uh, care să comunice asta uh, și între statele europene și între cele ne-europene, sau mă rog, ale Uniunii Europene. Cred că atunci când ați formulat întrebarea, ați spus că e nevoie de acorduri între state. Nu, tocmai, asta, tocmai de asta nu e nevoie. Nu, în tot cazul, nu de acorduri bilaterale între toate statele posibile. Nu, e nevoie de un instrument multilateral care să fie foarte clar pentru toate statele semnatare. Și atunci toate vor ști ce anume obligații au. Acum, în Uniunea Europeană, după cum am spus, dar mă rog, n-am avut timp pentru o explicație detaliată și îmi cer scuze, dar în Uniunea Europeană, pentru moment, dacă unele țări au pus în aplicare protocolul la Convenția de asistent, Asistență Juridică Reciprocă a Uniunii Europene, atunci toate statele membre ar trebui, teoretic, și spun teoretic, că nu știu ce se întâmplă în practică, ar trebui să poată furniza informații în legătură cu situația în care o persoană deține un uh, cont bancar, uh, să aibă informații istoricul tranzacțiilor și așa mai departe. Și, de asemenea, să facă și o monitorizare pe viitor a uh, contului, deci să ceară băncilor să monitorizeze conturile unei anumite persoane uh, care este suspectată de o infracțiune gravă, asigur, sigur, în condițiile uh, stabilite în aceste instrumente. Presupunând că asta se poate face în Uniunea Europeană, foarte bine. Dar ce se întâmplă dacă ai nevoie de informații din Rusia sau Ucraina? sau uh, țările din Balcani, din uh, sud-estul Europei. Pe moment, Ucraina a ratificat convenția în cauza, Albania de asemenea, un număr de țări, țări din Balcan sau țări de mari dimensiuni vor ratifica instrumentul în curând. Asta înseamnă că țările din uh, Uniunea Europeană care au ratificat Ucra- instrumentul pot cere Ucrainei să facă același lucru sau la fel cum pot cere Franței, pot cere și Albaniei. Deci pot cere cooperare internațională. E vorba de standarde comune europene, de aceea consider că uh, e un lucru extrem de important și pentru moment poziția ar fi că 13 state membre europene, inclus, dar uh, și plus, plus Croația, au ratificat convenția 10 state uh, membre și Uniunea Europeană însăși au semnat convenția, dar n-au ratificat-o încă. Și se fac uh, presiuni asupra partenerilor Uniunii Europene să încurajeze toate statele membre ale Uniunii, mai ales uh, Regatul Unit, care n-a semnat și nici n-a ratificat convenția încă. S-au făcut uh, recomandări, totuși, la adresa Camerei Lorzilor și a unei comisii parlamentare din Camera Lorzilor, încă de acum câțiva ani, Sper că totuși se va semna și ratifica în curând acest uh, acord. Oricum, uh, Marea Britanie a fost chiar uh, președinta comitetului care a redactat actul respectiv. Deci, cred că este o convenție importantă. Și ar fi foarte bine că, ca în Uniunea Europeană să existe instrumente valoroase și precise, dar să nu scăpăm niciodată în vedere cooperarea europeană în sens larg, nu doar în Uniunea Europeană. Mulțumesc! Mulțumesc și eu aspeților noștri pentru uh, reflexiile și intervențiile lor și invit, după cum am făcut și dimineața, să lase la secretariat documentele de care dispun și să și trimită alte contribuții în scris. Acum invit uh, pe, uh, pe, pe oaspeții din următorul grup alături de mine, dar înainte anunț că uh, invit pe colegii noștri și pe orice persoană interesată să participe în această seară la proiecția filmului repriza a doua cu ocazia uh, Comemorarea 20 de ani de la asasinatele uh, procurorilor uh, Borsellino și Falcone. Este în sala ASP 1G3, eveniment organizat de doamna Borsellino. Va participa și domnul Svoboda. Acestea fiind spuse, deschidem cel al uh, patrulea grup, controlul fluxurilor financiare, ce se face cu sectoarele necooperative și monitorizarea uh, fluxurilor financiare din și înspre Europa. Invit alături de mine pe domnul Sebastian Fiedler din partea poliției din Germania, care ne va vorbi despre anchetele privitoare la spălare de bani în raport cu teritorii necooperative. Apoi Jeremy Carver de la Asociația Transparency International, care ne va vorbi de rolul uh, teritoriilor necooperative în spălarea de bani și domnul Carlo Van Hoikelom, reprezentant al Europol, care ne va vorbi despre operația Atena și măsurile pentru a releva mișcările fizice de bani ca element al prevenirii spălării de bani. 15 minute pentru fiecare, iar apoi, ca de obicei, vom avea o dezbatere. Are în primul rând cuvântul domnul Sebastian Fiedler, care ne va vorbi despre experiența germană în aplicarea legii în anchetele care privesc spălări, spălarea de bani în uh, raport cu teritorii necooperative. Vielen herzlichen Dank. Vă mulțumesc pentru prezentare și pentru invitație. Este o adevărată onoare să vă pot prezenta practica pe care o aplicăm noi. Um, reprezint astăzi biroul federal pentru investigații uh, care anchetează infracțiunile. De 2 ani și jumătate ne ocupăm intens de problema spălării banilor în uh, interiorul uh, Republicii Federale Germania. E un subiect destul de vast pe care am încercat să îl structurez cât de cât am uh, încercat uh, să mă îndepărtez un pic de acest concept al teritoriilor uh, necooperative. Pot, în primul rând, să vă vorbesc despre experiența practică de pe teren. Am vorbit cu numeroși colegi înaintea acestei audieri pentru a vă putea prezenta câteva exemple concrete. Aș dori, prin urmare, în uh, prima parte a uh, prezentării mele să vă vorbesc despre economia din umbră și despre procedurile noastre concrete de anchetă. Și în a doua parte aș dori să schimb un pic perspectiva, să vorbesc despre ce se întâmplă când state terțe Um, încearcă să recupereze active produse ca urmare a activităților um, um, criminale. De asemenea, aș dori să vorbesc despre cum funcționează controlul uh, privind spălarea banilor în interiorul țării. Și în ultima parte aș dori să vin cu câteva propuneri în acest sens. În primul rând, statele necooperative. Eu vorbeam despre niște destinații paralele, conform definiției din um, Justice Network, la care recurgem în anchetele noastre. Noi uh, avem uh, aceleași uh, definiții ca, acest, ca această rețea. În marea majoritate a cazurilor, unul din statele cu care am avut de-a face e destul de aproape de noi și anume Cipru. Au existat foarte multe anchete care s-au desfășurat în deosebi uh, în ultimii ani. Modalitatea de operare vizează înființarea unor firme de fațadă acolo, iar aceste firme deschid în Cipru uh, conturi de fațadă se știe că acolo se generează active, uh, procedurile de anchete însă la fața locului se desfășoară foarte greu, e întotdeauna destul de greu să găsim organismul care trebuie să ne adresăm atunci când uh, anchetăm un astfel de caz și dorim să recuperăm active. Durata procedurii este unul din principalele obstacole Dacă vrem să punem mâna pe răufăcătorii, trebuie ca aceste proceduri să se desfășoare cât se poate de repede și, bineînțeles, faptul că acestea tergiversează au un efect negativ. E destul de greu deoarece condițiile oferite de Cipru angajaților noștri sunt problematice, nu se pot numi um, inculpați, incriminații, conturile E foarte greu să vedem care este calea pe care o urmează aceste fluxuri uh, monetare. Există cazuri concrete de actualitate care pot uh, arunca o lumină asupra modului de operare și asupra complexității acestor cazuri. De exemplu, un caz recent um, care implică un, un vas Um, din, aflat în Curaçao la ora actuală, înregistrat în insulele britanice, a, își are sediul în Gibraltar și, după cum vă puteți închipui, aceste a, uh, numeroase destinații presupun o. A, um, ca, ca ancheta se va desfășura destul de greu, destul de încet. Um, nu există un contact direct cu organismele de anchetă și e destul de greu să dobândim toate dovezile necesare de care avem nevoie în ancheta noastră. La ora actuală, uh, Singapore și Hong Kong sunt destinații interesante pentru infractori și asta poate pentru că uh, Elveția, de exemplu, nu atât de mult, pentru că Germania e destul de aproape de Elveția, însă Elveția reprezintă destinația numărul unu pentru aceste venituri uh, din uh, umbră, pentru această economie din umbră. Aici trebuie însă să privim lucrurile din altă perspectivă, în ceea ce privește cooperarea concretă între organismele polițienești, între autoritățile judiciare, uh, au scos în evidență probleme în ceea ce privește asistența judiciară, durata, procedura durează mult, prea mult, pentru că protecția juridică în ceea ce privește inculpații este considerabilă, lucru care face ca um, această procedură juridică să se lungească foarte mult. iar autoritățile noastre de anchetă nu pot pretinde informațiile referitor la conturile inculpaților. Modalitatea de operare reprezintă o altă problemă. Din punctul nostru de vedere, principala problemă reprezintă firmele de fațadă înființate acolo și toate concesiile care li se fac de multe ori se observă că fiduciarii uh, unei uh, astfel de firme de fațadă au o firmă de audit care se ocupă, de fapt, cu înființarea acestei întreprinderi de fațadă. Iată câteva din dificultățile cu care ne confruntăm în ceea ce privește băncile, având în vedere că subiectul a fost abordat uh, recent, trebuie să privim lucrurile din două puncte de vedere. E adevărat, 90% din um, semnalele de alarmă în ceea ce privește spălarea banilor vin din sectorul financiar, pe de altă parte cazurile majore uh, în care au fost implicate, din păcate, instituțiile financiare din Elveția, UBS, de exemplu, care a fost recent prezentat în presă, mai există un alt caz în care a fost implicat un mare institut financiar din Elveția, Uh, e vorba, de exemplu, de o firmă de fațadă care se ocupa cu fonduri de pensie în valoare de un miliard de euro care au fost deviate pe insulele Bermude. Iată de ce e foarte greu pentru um, organismele de anchetă să dobândească informații. Există multe zone gri, există mulți colegi care nu înțeleg de ce uh, un astfel de institut poate în continuare să fie activ pe piața germană. Aș dori acum să schimb un pic perspectiva și să vă arăt că nu e întotdeauna ușor uh, la noi și să vedem cum procedează celelalte state care au nevoie de asistență juridică. Asistența juridică este, din punctul meu de vedere, una din cheile, um, din punctele cheie la care uh, trebuie să vedem dacă dorim să avansăm. Există un caz destul de actual în cazul unui traficant de droguri uh, din Olanda care um, a pretins 20 de milioane de euro în urma traficului de stupefiante. În urma sentințelor uh, judiciare s-a descoperit că uh, acesta dispunea de anumite active imobiliare în Germania, însă aceste active erau distribuite de-a lungul Germaniei și s-a mai făcut și o apreciere greșită a acestor active. Din păcate, acest lucru a făcut ca nici un cent să nu poată fi recuperat. Iată, există anumită frustrare în ceea ce privește eficiența instrumentelor. E bineînțeles să ne gândim uh, la directivele de care dispunem. După cum spunea reprezentantul Moneyball, trebuie să vorbim de eficiența regulamentelor uh, și ne confruntăm cu acest punct la fiecare pas. În ceea ce privește decizia cadru care există, um, aceasta este aplicată diferit în fiecare stat membru, cerințele sunt înțelese diferite, principiul recunoașterii reciproci este aplicat diferit, fiecare stat cere ca um, decizia judiciară să fie însoțită de o sentință la nivel național, bineînțeles, uh, noi am pretinde ca orice sentință emisă de un um, tribunal dintr-o altă țară să fie recunoscut uh, imediat. În ceea ce privește situația în afara Germaniei, există câteva puncte de referință ce țin și de prezentările anterioare în ceea ce privește sensibilizarea. Am spus că 90% din, uh, an, din um, Cazurile anchetate vin din sectorul financiar la nivelul european e vorba de 80%, cu alte cuvinte restul de 20% vin din restul sectoarelor economice. Iată, în primul rând trebuie să facem muncă de conștientizare și de sensibilizare a instituțiilor efective. Pentru că nu orice instituție care aparte la viața economică uh, conștientizează ce e important să-și monitorizeze activitatea. În primul rând, din punctul meu de vedere, cred că este vorba de o activitate de natură politică și aici uh, rezidă principala dificultate și anume că în cadrul uh, politicii naționale subiectul um, siguranței și securității este ades, um, accentuat, iar aici, dacă e să ținem cont de cazurile cu care ne confruntăm, putem observa o contradicție. Trebuie să subliniem foarte clar de ce este important să ne putem baza pe sprijinul tuturor actorilor economice, pentru că doar așa instrumentele de care dispunem pot fi eficiente. Trebuie să se înțeleagă de ce uh, E important, de exemplu, în cazul unui comerciant de autoturisme, acesta trebuie să știe de ce, um, în cazul unei uh, îndoieli, uh, să um, în ceea ce privește o tranzacție ce implică 70.000 de euro lichizi, să anunțe autoritățile relevante. Um, biroul nostru federal a realizat un studiu în acest sens și a constatat că nu există o conștientizare a acestor pericole în uh, sector. În ceea ce privește licitarea forțată a imobiliarelor în Germania, nu există o obligativitate de a cunoaște sursa um, fondurilor implicate în aceste licitații. Nu există o obligație pentru um, cumpărător să dovedească de unde vin banii respectivi. Acesta este, aceasta este concluzia la care a ajuns acest studiu, deci nu există o sensibilitate, o, o conștientizare în acest sens. Nu e suficient doar să conștientizăm această problemă, e nevoie și de o verificare. Putem uh, să observăm acest lucru atât în cazul în băncilor, cât și în cazul economiei în general. Doar în cazul în care există presiune din exterior, atunci există un impuls spre autoreglementare Există autorități de supraveghere. Acum, după mai multe proceduri de infringement, avem în toate landurile din Germania organisme de supraveghere, însă nu putem vorbi de o adevărată funcționare eficientă a acestora pentru că există peste 200 de organisme de supraveghere. De multe ori personalul um, care să dispună de expertiza necesară nu există, ne confruntăm cu personal insuficient, așa în acest sens. Și ajung acum la ultima parte a prezentării mele, propunerile. Trebuie să transmitem un mesaj foarte clar în discursul politic și anume că criminalitatea din acest sector ne costă mai mult decât combaterea acesteia. Adesea se spune aproape domatic că scad resursele alocate pentru combaterea infracționalității, da, e dezastros. Um, factorii de decizie trebuie să se sesizeze. În Germania, după cum știți, întâmpinăm probleme cu tot tipul de actori sociali, printre care salafiștii, de exemplu, și, din păcate, nu avem suficiente resurse la dispoziție pentru a face față tuturor acestor probleme. Iar această lipsă de resurse, de fapt, ne costă mai mult decât uh, dacă ar fi să investim în um, combaterea lor. Dincolo de toate aceste date, nu e vorba doar de cantitate, ci și de calitate și părerea noastră e că ar fi necesar să purtăm o discuție referitoare la standardele minime în ceea ce privește calificarea personalului. E vorba de poliția criminală, dar și de procurori. Și aici cred că am putea vegea la îmbunătățirea eficienței. În încheiere, aș dori să vă spun că există prea puține informații în multe domenii. Mergem pe baza unor presupuneri în multe domenii. Există un studiu aici, un studiu dincolo, dar pentru a avea o abordare cu adevărat eficientă în combaterea infracționalității, trebuie să aruncăm lumina asupra tuturor acestor zone gri. Vă mulțumesc pentru atenție. la parola. Mulțumesc acum are cuvântul domnul eh, Jeremy Carver din partea Amnesty International. Mulțumesc, doamnă uh, președinte, și mulțumesc comisiei noastre pentru că m-a invitat uh, pentru a vorbi în fața dumneavoastră ca uh, reprezentant al Asociației Transparency International. În legătură cu întrebarea domnului Bill Newton, Dan, da, sunt un reprezentant al societății civile, în forma sa simplă. Uh, acum începește asociația mea, eh, organizația mea eh, Transparency International, cred că ea e suficient eh, de bine cunoscută ca să nu mai explic eu cu ce se ocupă. Și, dar în această după-amiază nu mă aflu aici pentru a vorbi exclusiv de corupție. Eu cred că nu are sens să vorbim de corupție ca un aspect al spălării de bani. Uh, cum e de a vorbi, uh, de exemplu, despre finanțarea activităților teroriste prin spălare de bani. Filtering out the flow of illicit funds. Um, spălarea de bani presupune filtrarea um, fluxului de fonduri ilegale. E vorba de uh, bani obținuți prin uh, corupție sau prin artificii financiare. Uh, În statisticile noastre arată că din uh, activități corupte se obțin în jur de 20-30 de miliarde de euro anual. E vorba de sume foarte importante. Însă volumul fluxurilor de fonduri um, ilicite prin uh, sistemul internațional de um, tranzacții financiare se ridică la 1,4 trilioane de euro, între 1,4 și 1,8 trilioane de euro. Pentru a um, reduce acest flux cu vreo 10 uh, a reduce acest flux cu 10% uh, înseamnă beneficii reale foarte importante aduse societății și o reducere semnificativă a problemei. Și este necesar să se întâmple acest lucru, pentru că statisticile arată că acest flux de fonduri ilicite crește exponențial. Trebuie să descoperim cauzele acestei situații. ar trebui să vorbesc despre uh, rolul cooperatorilor necooperante, trăitorilor necooperante în uh, spălarea de fonduri. Însă trebuie să vă spun că uh, vederile, părerea mea despre ceea ce înseamnă un teritoriu necooperativ non-cooperant este un concept destul de amplu. Bolivia, Cuba, Ecuador și alte state sunt, ar putea fi uh, uh, considerate necooperante. Aceste state sunt în continuare disfuncționale pentru că societatea lor uh, nu devine deloc vibrantă într-un sens funcțional. Unul dintre motive este că banii pleacă fără discriminare și în mod ilegal din aceste state. Însă acest lucru nu uh, este neapărat subiectul care vă interesează în sesiunea de azi. Ne-am putea uh, concentra, în schimb, pe paradisurile fiscale, care sunt uh, considerate, în mod tradițional, sursele activităților de spălare de bani. Dacă ne gândim la Vanuatu sau la alte jurisdicții ciudate din Caraibe, um, care se pare că prosperă de pe urma uh, statutelor de uh, paradis fiscal Există și, există și teritorii ale Regatului uh, Unit, există și teritorii olandeze și uh, franțuzești, uh, franceze, care, bineînțeles, că joacă roluri similare de paradisuri fiscale. Însă, mai bine ar fi să ne concentrăm pe jucătorii cu greutate. Elveția, în acest sens, este poate mai importantă decât Germania. Și cel mai important jucător în acest joc este Regatul Unit. Eva Jolie am uh, făcut multe comentarii pe această temă și, de asemenea, fostul procuror general al New Yorkului a arătat cu degetul uh, spre Londra, spunând că este cel, punctul cel mai important în care se uh, face spălare de bani în lume. Dar, în același timp, Londra este și cel mai important uh, punct de tranzacții financiare din lume. Președinte, v-aș ruga să vă opriți la acest aspect. Aș dori chiar să prezentați în detaliu acest aspect, dacă se poate. Sigur, o voi face. Londra este centrul cel mai mare de spălare de bani din lume și așa nu are cum să fie altfel, pentru că pe acolo trec cel mai multe fonduri. În opinia mea, nu e bine că uh, actorii din Londra spun, aruncă vina de la unul la altul. Sistemul există. Când am discutat la Transparency International acest subiect și am decis pe ce ar trebui să ne concentrăm, am plecat de acolo cu convingerea că Uh, nu ne înșelăm când spunem că, pe de o parte, a tranzacției ilicite este o persoană care mituiește și, pe cealaltă parte, e persoana care primește mită. E vorba de tranzacție bipolară. Însă, într-o tranzacție, întotdeauna există trei uh, părți implicate. La mijloc sunt intermediarii. Intermediarii financiari nu sunt neapărat uh, negativ, nu joacă neapărat un rol negativ. Depinde de ei cum doresc să folosească sistemul, bine sau incorrect. Adevărul este că sistemul nu merge bine și noi trebuie să schimbăm modul în care funcționează sistemul pentru a ne asigura că procesul uh, se derulează în mod adecvat. Să ne întoarcem în spate o generație. Uh, Uh, domnul Rafael vorbea despre începutul discuțiilor uh, privind necesitatea unui, unui regulament privind uh, spălarea de bani. Când s-au purtat aceste discuții, se știa cine sunt clienții. S-au pus întrebările bune. Era necesar să stabilească care sunt clienții, care sunt sursele fondurilor și ce se intenționa să se facă cu acele fonduri. După reglementare, valoarea procesului uh, a dispărut. S-a devalorizat acest proces, a devenit doar un exercițiu de bifare, um, care nu e neapărat rău, dar uh, pur și simplu pierde din vedere esențialul. și fără să subestimăm uh, resursele importante pe care le alocă băncile și alte părți procesului de combatere a spălării banului, banilor. În fiecare an, sumele cheltuite în acest scop cresc. Și uh, dacă s-ar acorda mai multă atenție esenței problemei, uh, sancțiunile penale ar fi mai mai dureroase, mai usturătoare. Eu cred că trebuie să înțelegem mai bine despre ce e vorba în acest proces și trebuie să înțelegem fiecare răspunderea care ne revine uh, și în rolul pe care îl jucăm în facilitarea sau împiedicarea acestui proces. Uh, doamna care uh, a vorbit în numele Federației Bancare Europene a spus că băncile sunt uh, responsabile pentru 80% din uh, tranzacțiile suspecte sau din rapoartele de tranzacții suspecte. Nimeni nu face nimic cu aceste rapoarte. E frustrant că este așa. Însă, eu interpretez acest lucru uh, în sensul că băncile sunt responsabile pentru 80% din problemă și această răspundere trebuie să fie transpusă eficient în îmbunătățiri aduse sistemului. Uh, să vă dau un exemplu simplu, care poate că va aduce răspunsul la întrebarea dumneavoastră, doamne președinte. Săptămâna trecută, la Londra, s-a derulat procesul unui um, um, trader um, londonez, dar născut în Nigeria, care lucra la UBS. Făcea um, comerț cu produse derivate în uh, valoare de 1,5 miliarde de lire. E vorba de 1,5 milioane de uh, lire, mă iertați. Um, sistemul permite um, spălarea de sume atât de mari. Și nu e bine că este așa. Care sunt persoanele cele mai în măsură să înțeleagă problema și să ia măsuri? Cu toții respectăm Parlamentul European, uh, dar um, nu cred că printre dumneavoastră se află persoane, matematicieni, uh, experți în uh, comerțul cu produse derivate care înțeleg uh, piețele financiare în profunzime. Niciun politician național pe care l-am întâlnit eu înțelege atât de bine acest sistem. Deci să vă gândiți că dumneavoastră puteți găsi răspunsul la această întrebare, cu tot respectul, cred că e de domeniul fantasticului. Însă cred că puteți să uh, vă așteptați ca sistemul, sectorul în care activează aceste persoane să um, fie mai bine înțeles sau să aibă experți care îl înțeleg. Dumneavoastră ați vorbit despre acel caz în care uh, s-a acordat un credit enorm fără niciun fel de dovadă unui tânăr. Uh, Cine va um, suporta această pierdere? Nici nu contează, pentru că probabil că uh, creditul este um, acoperit, pentru că este asigurat. Tocmai asta este uh, situația cu produsele derivate. Se creează datorii uh, cu risc imens și cu cât e mai mare riscul, cu atât uh, mai mari sunt câștigurile care se pot uh, obține de pe urma lor. În urmă cu câțiva ani a apărut um, o carte, Fools Gold, care um, arată foarte clar cum funcționează lucrurile. Băncile sunt pregătite să-și asume riscuri enorme și când e vorba de asemenea riscuri pe care și le asumă comunitățile naționale, uh, riscuri care pentru care trebuie să fim pregătiți dacă lucrurile nu merg bine, atunci uh, trebuie neapărat să fim pregătiți, să avem și o soluție. Cum, uh, cum ieșim din această situație? Soluția poate începe cu intermediarii financiari, care nu sunt doar băncile, sunt în principal băncile, pentru că prin acestea uh, circulă banii, dar vreau să uh, arăt cu degetul avocat. Baroul um, european um, nu a dorit să se implice deloc um, în acest proces. Eu, ca avocat, uh, trebuie să-mi asum uh, răspunderea pentru activitățile clienților mei. Dacă clienții mei sunt implicați în activități îndoielnice sau criminale, eu, ca avocat, uh, sunt responsabil. Uh, Cred că asociațiile barourilor din Europa trebuie să-și convingă, trebuie să um, înțeleagă că trebuie să-și convingă membrii că sunt responsabili. Același lucru e valabil și pentru uh, asigurători și pentru uh, alte entități similare. Pentru că uh, intermedierea financiară e o lume foarte mare și se bucură de foarte mult succes. Trebuie să schimbăm optica și să vedem cum putem elimina riscul. Și ultima mea observație se referă chiar la risc. Care este riscul uh, pe care își l asumă o bancă care nu examinează în mod adecvat o uh, tranzacție uh, care implică fonduri ilicite? Nu prea mult, dar în Statele Unite regulile sunt uh, foarte clare și e greu de contestat în fața instanței uh, ce fac uh, autoritățile de aplicare a legii în uh, Statele Unite, pentru că legea e foarte clară. Iar avocații americani sunt uh, aliații autorităților de aplicare a legii. Ei au uh, taxe și penalități foarte mari, amenzi și am, uh, și penalități foarte mari pentru uh, infracțiuni. Ca european, uh, eu consider că e foarte deranjant să vedem că în această lume doar Statele Unite creează uh, situații uh, în care băncile sunt pedepsite când uh, nu au un comportament adecvat. Trebuie ca și europenii să se um, trezească și să-și dea seama că e nevoie să creeze riscuri și pentru bănci. Am vorbit despre UBS care a permit acestui broker să um, deturneze 1,5 milioane de lire. Um, sancțiunea a fost absolut um, de izorie, dacă ne gândim la cifra escrocată. Non dimentichiamo il ruolo dei notai. Mulțumesc, dar să nu uh, uităm și de rolul notarilor. Avocații, dar și notarii au un rol în uh, această zonă gri care susține, până la urmă, crima organizată acolo unde se produc faptele de corupție și spălare de bani, de fapt. Acum dau cuvântul domnului Carlo Van Hoicolom, reprezentant Europol, care ne va vorbi despre operația Atena și măsurile pentru mișcările fizice de bani ca element al prevenirii al spălării de bani. Ă, l-aș ruga să ne explice pe scurt ce anume e Europolul și ce face el, pentru că există, știm că sunt aici uh, acești studenți din Italia și am dori să le explicați celor ce înseamnă Europol. Mă rog, mulțumesc, doamnă președintă, și uh, dați-mi voie, în primul rând, să mă prezint. Mă numesc Carl van Herkelom. Sunt șef al Departamentului de Infracțiuni Economice și Financiare la Europol, iar Europol este uh, Agenția de Poliție a Uniunii Europene, de fapt, care facilitează și susține uh, activitatea de poliție în statele membre în combaterea uh, infracțiunilor grave și organizate în toate formele acestora. V-aș uh, vorbi de două subiecte în seara aceasta, dacă îmi permiteți. În primul rând, fenomenul traficului de bani lichizi și apoi, pe scurt, bancnotele de 500 de euro și rolul lor specific în acest trafic de cash. După cum am invitat deja, uh, comunitatea polițienească în ultimele 10 ani a asistat la o creștere masivă a traficului de uh, bancnote, deci bani gheață, care sunt transportați fizic, cu toate mijloacele de transport posibile, uh, aerian, terestru, pe cale ferată. Uh, există un număr de uh, factori externi care au dus la această uh, la creșterea acestui fenomen. În primul rând, în 2002 s-a introdus moneda euro în Uniunea Europeană. Și mai ales bancnotele mari, deci bancnotele de 500 de euro, au facilitat transportul fizic al banilor gheață. Vorbim aici, sigur, de bani liciți, ca să vă uh, puteți face o idee. Pentru a uh, introduce aceeași valoare în Europa, ai nevoie doar de o optime din volum Uh, din volumul în uh, dolari americani. Deci puteți vedea avantajul de a utiliza uh, bagnote mari de euro. Mai mult decât atât, euro s-a dovedit a fi o monedă stabilă și general acceptată în întreaga lume, cu o expunere relativ scăzută la inflație. Și încă și mai important a fost faptul că combaterea globală a spălării de bani într-o anumită măsură, a devenit victima propriului său succes. Infractorii nu sunt deloc proști în general și și-au dat seama că pentru a nu fi prinși, ei trebuie să evite utilizarea sistemului financiar ori de câte ori e posibil pentru că există aceste raportări ale tranzacțiilor suspecte de care, de care am vorbit um, și astfel încât se detectează um, transferurile ilicite de bani. Asta, bineînțeles, cele care se desfășoară prin intermediul sistemului financiar. Un uh, alt factor, dar de mare import, uh, un factor de mare importanță, mă refer aici la factori externi, desigur, și practic este de fapt o anomalie, e că până în ziua de astăzi se înregistrează absența de reglementare europene în legătură cu obligația de a raporta mișcări de bani gheață intracomunitare de peste de 10.000 de euro. Deci dacă ești sau intri de pe teritoriul european cu mai mult de 10.000 de euro la tine, bani gheață, trebuie să raportezi acest lucru. E regulamentul 1889 din 2005, mă rog. Dar în majoritatea statelor membre, nu în toate, ci în majoritatea statelor membre, ă, această obligație nu există, practic, în legătură cu circulația intracomunitară de bani. Deci nu, nu în afara granițelor Uniunii, ci în interior. Cea a treia directivă împotriva spălării de bani obligă statele membre să ia măsurile legale necesare pentru a interzice utilizarea de bani gheață pentru mm, cumpărarea de mărfuri, dar atunci când uh, introduci bani gheață în Uniunea Europeană și vom vedea ulterior că în medie 83 de mii de euro se declară de fiecare dată. Deci, într-un asemenea caz, nu există interdicția despre care vorbeam. Așadar, uh, este o situație greu de explicat și din cauza uh, apariției acestui, acestui fenomen în uh, ultimii 10 ani de zile, uh, s-au întreprins o serie de operații, operațiuni întreprinse în cadrul cooperării europene în încercarea de a combate acest fenomen în creștere. Trei președinții consecutive ale Uniunii Europene au organizat operațiunea uh, Atena. E vorba de operație cu forțe vamale și de poliție pentru detectarea banilor gheață și acolo unde, e unde a fost posibil pentru confiscarea uh, banilor. Președinția daneză, la începutul lui 2012, a avut inițiativa de a organiza cea de-a treia operațiune de acest gen, dar Europolul a propus o abordare puțin diferită. Noi am propus o fază pre-operațională care consta într-o analiză bazată pe risc și care uh, credeam noi că a uh, prezentat două avantaje. Și anume, în primul rând, ne permitea să identificăm mai bine uh, forțele care urmau să participe la operațiunea ca atare, la faza operativă și a, uh, a, am avut uh, succes în această privință, pentru că pe durata operațiunilor a, am mărit numărul de confiscări cu a, până la 600% și un al doilea beneficiu Tot de la fel de important e faptul că pentru prima oară am dispus de informații inclusiv de natură strategică, informații decisive care ne-au permis să înțelegem mai bine dimensiunile problemei cu care ne confruntam și să înțelegem mai bine mecanismele conform cărora funcționa acest fenomen. din faza preoperațională. Bun, acum nu intra totuși în detalii, pentru că dacă sunteți interesați de această operațiune, veți putea fără probleme să citiți uh, uh, documentul uh, pe care vi-l voi, pune, vi voi pune la dispoziție, însă oricum vreau să vă spun că am aflat că sunt câteva rute principale pe care ne-am putut concentra s-a înregistrat o, o predominanță de cetățeni ruși uh, care făceau aceste activități de trafic de bangheață. Și de asemenea ne-am dat seama că se petreceau fenomene cum ar fi faptul că inclusiv Până și mărțile germane care nu mai sunt pe circulație erau în continuare traficate. mecanismele de ascundere a acestor bani semănau foarte mult cu uh, practicile din traficul de uh, droguri și cocaină. Uh, există o serie întreagă de exemple de metode utilizate pe care le-am putut uh, identifica și S-a mers până uh, acolo uh, ca oamenii să înghită uh, până la 35 de prezervative umplute cu bani gheață. Asta ne dă o indicație asupra faptului că traficanții sunt conștienți de faptul că ei practică o activitate ilegală. Eh, am prins o persoană care avea stomac nu mai puțin de 14 de lingori de aur de câte 100 de grame de câte 100 de grame fiecare. Deci imaginați-vă cum e să înghițiți așa ceva sau să introduceți în corp fie pe o parte, fie pe alta. Dar avem eh, dovezi că așa se întâmplă și eh, mai mult decât o singură dată, deci nu este un caz singular. 36 de țări ne-au furnizat date pentru a putea să facem această analiză de risc și în faza operațională, care a durat o săptămână, 38 de țări au participat și, bun, acum din nou nu voi intra în detalii în legătură cu uh, rezultatele operațiunii și uh, cifrele, dar, din nou, dacă sunteți interesați, vă voi uh, transmite datele respective. Important e să examinăm și să analizăm rezultatul final, respectiv sumele care intră și ies din Uniunea Europeană în bani gheață. Spre uimirea noastră am constatat că vorbim anual de o valoare generală de cel puțin 600 de miliarde de euro. sumele care sunt confiscate reprezintă 155 de milioane de euro din uh, această sumă totală uh, traficată. Bun, confiscarea înseamnă că uh, purtătorul banilor nu i-a declarat. Deci nu uh, și-a îndeplinit obligația prevăzută în regulamentul 1889 din per 2005. Vedeți că e totuși o sumă considerabilă de bani de asemenea, v-aș mai putea spune că în urma analizelor efectuate e vorba de, de trei ori mai mulți bani gheață care părăsesc teritoriul Uniunii Europene decât banii care intră pe teritoriul Uniunii Europene. Operațiunile ulterioare ne-au permis să detectăm uh, niște tendințe uh, specifice, un model operațional. De exemplu, am putut uh, să uh, vedem că o sumă de uh, mai mult de 400 de milioane de mă scuzați, mai mult de 10 milioane de euro actualmente trece din Ucraina prin teritoriul Uniunii Europene și ajunge în Turcia. Deci, iată, sume considerabile și se utilizează, în acest caz, uh, așa numita declarație colectivă. Adică ei, uh, făptuitorii vin cu autobuzul, uh, trec granița și șoferul face o declarație colectivă în legătură cu totalul sumelor pe care le au la ei um, pasagerii autobuzului. și uh, făcându-se, procedându-se ca atare, nu știu dacă se respectă regulați, uh, mă scuzați, obligațiile stipulate în regulamentul 1889. Bun, dar uh, din păcate n-am reușit să ne dăm seama de uh, um, dimensiunea totală a fenomenului, pentru că n-am avut o colaborare satisfăcătoare cu partenerii noștri externi. Deci, uh, ni s-a spus de către partenerii noștri că o asemenea infracțiune nu este considerată ca fiind una gravă în aceste țări. Mă rog. Um, concluziile se uh, refereau și la eficiența regulamentelor în vigoare, uh, capacitatea lor de a controla fluxurile de bani gheață, fluxurile transfrontaliere, desigur. Bun, eu am utilizat indicatorii care ne-au permis să, ne-au permis să identificăm așa numiții curieri de bani gheață a rezultat că regulamentele în vigoare uh, pun un anumit număr de probleme în ce privește punerea lor în aplicare atunci când uh, transportatorii de bani gheață declară sumele pe care le au asupra lor. Nu prea există prevederi legale pentru a confisca uh, banii gheață într-o atare situație. Vă imaginați într-o situație în care cineva declară într-un aeroport o sumă mare de bani, dar pleacă cu un avion, cu un zbor intercontinental, cum poți să verifici cu adevărat natura tranzacției sau dacă suma aceea este licită sau nu. Și avem și foarte mari dificultăți să verificăm sau să probăm falsitatea sau caracterul incomplet al informațiilor furnizate și e extrem de dificil să stabilești uh, că, într-adevăr, sumele de bani respective sunt legate sau nu de uh, vreo activitate ilegală. Apoi, în ce privește bancnotele de 500 de euro, poate că unii dintre dumneavoastră știu că Regatul Unit, SOCA Agenția de Combatere a Crimelor Grave și Organizate, bazându-se pe faptul, faptul că au uh, informații hotărătoare, conform cărora bagnotele de 500 de euro în, 95, uh, în proporție de 95% erau utilizate de crimă organizată, uh, au luat măsuri administrative pentru a interzice circulația bagnotelor de 500 de euro în afara teritoriului lor. Acum, eu nu aș merge până acolo încât să spun că bagnotele uh, mari uh, nu au decât rolul de a facilita operațiunile de crimă organizată, dar ar putea fi totuși un exercițiu util uh, să se verifice dacă existența bagnotei de 500 de euro este justificată din punct de vedere economic. Eu presupun că mulți dintre noastre, cum, cum este și cazul meu, Uh, foarte rar am văzut uh, vreo bagnotă de 500 de euro în viața noastră și cu toate acestea uh, sunt foarte multe bagnote de 500 de euro care sunt, se află în circulație. Deci pentru a evalua corect situația, am încercat să găsim un, un raport ca să putem face un studiu comparativ între uh, cele trei valute majore pe care le folosim în această parte a lumii, și anume dolarii americani, lira sterlină și moneda euro. Și n-ai niciun sens să nu faci altceva decât să compari volumele de bani aflate în circulație. Deci am dezvoltat un, o justificabil justificabilă științific, e vorba de volumul uh, unei uh, anume valute care se află în circulație în uh, bancnote uh, față de PIB. Deci un raport între volumul de bancnote în circulație și PIB. Exercițiu care ne-a oferit un rezultat care cumva ne-a lăsat perplex. După cum puteți vedea aici, volumul de bancnote în zona euro e mult mai mare decât volumul de uh, bancnote în dolari care se află în circulație în întreaga lume. 7,59% din PIB-ul combinat al întregii zone euro e în circulație în acest moment în bancnote, din care 2,52% se află în circulație în bancnote de 500 de euro. Asta, dacă facem o comparație cu uh, dolarii americani, există diferențe semnificative, dar trebuie să ținem cont și de faptul că uh, cea mai mare bagnotă în uh, dolari e bagnota de 100 de dolari. Pe când în, uh, pentru euro avem bagnote de 100 de euro, de 200 de euro și 500 de euro. Toate aceste trei bagnote Uh, circulă mult mai mult decât bagnotele de 100 uh, de dolari și sunt mult mai valoroase. Bun, acum uh, mă voi referi și la o precauție în tot ceea ce spun eu în legătură cu această bagnotă de 500 de euro, când v-am spus că veniturile din 2008 în statele membre euro, în media, au fost de 86,6 de miliarde de euro. Dar trebuie să înțelegeți că emiterea de bancnote și veniturile pe care le generează pentru autoritățile monetare emitente reprezintă de asemenea un factor important care, de care trebuie ținut cont atunci când face o evaluare a utilității și a caracterului justificat al utilizării eh, bancnotelor de 500 de euro. Și cu asta vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim, spune președinte, așa cum deschidem dezbaterea. În primul rând, domnul Iacolino, raportor. Mulțumesc, doamna președinte. Toate cele trei intervenții au fost la înălțimea așteptărilor comisiei noastre. Bun, voi face câteva reflexii și apoi niște, foarte rapid niște întrebări. Era vorba despre teritoriile care nu colaborează în legătură cu combaterea spălării de bani. Sau uh, cita așa anumite nume, Cipru, Singapore, Hong Kong, s-a spus că uh, Londra ocupă un rol uh, central în acest fenomen. Întrebarea adresată tuturor, ar fi posibil să măsurăm concret care e proporția ascunsă a acestui uh, fenomen legat tocmai de absența de colaborare cu aceste teritorii și țări care au fost citate. Bun, în legătură cu confiscarea știm cu toții că e foarte importantă. Și apoi, în ce privește uh, sistemul uh, criminal, masacrul de la Duisburg în Germania între mafioți italieni a fost fundamental pentru o uh, reformare a sistemului și pentru prevederea infracțiunii de asociere de tip mafiot. S-a vorbit de Elveția și de legătura între, de, între spălarea de bani și terorism, s-a vorbit de nivelul de risc al băncilor. Uh, noi sperăm să putem găsi un limbaj comun în Uniunea Europeană în a combate acest fenomen și sperăm ca și legăturile de colaborare cu Statele Unite să continue în mod omogen și și riscurile la nivel bancar să fie omogene ca să putem combate global fenomenul. Și în final mă voi referi la Comentarea domnului Fan Hoicolom, ultimul uh, invitat care a intervenit, sunt uh, de aceeași părere cu domnia sa, resursele uh, sunt limitate și atunci trebuie concentrate pe proiecte concrete și măsurabile. Mă refer sigur la operațiunile polițiene și vamale. Azi e o zi importantă și pentru că am interesat cu larg interes că toată lumea știe că soluția uh, e dificil de găsit, dar uh, prioritar e de a avea instrumente uh, eficiente, cum ar fi confiscarea, care, ne spune experiența, poate constitui un instrument foarte bun de combatere a criminalității. Mă scuzați, doamna președinte, eu va trebui să plec în curând și vă mulțumesc. Mulțumesc. Acum doamna Matiu. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Vreau să le mulțumesc tuturor participanților la această discuție, care este foarte interesantă. Uh, fiecare uh, și-a adus o contribuție de natură generală, dar totuși bine orientată. Ați vorbit uh, despre frustrările cu care v-ați confruntat pe teren, domnule Fiedler. Ați vorbit despre uh, diferențele între uh, statele membre, între legislația actuală și proiectul de directivă pe care ni l-a propus Comisia. În această dimineață am vorbit și cu reprezentantul Comisiei și am evocat acest subiect și în altă comisie. Deci problema ne preocupă la Parlamentul European. Aveți dreptate când spuneți că uh, e vorba de o chestiune politică. Mai multe state nu vor să treacă la etapa următoare. Germania, Franța sunt reticente, nu, au, nu există voință politică pentru a face progres în acest sens. Mie uh, mi se spune uh, că problema e prea complicată, că nu vrem să mergem mai departe, că nu vrem să autorizăm uh, confiscarea bunurilor dacă nu există în prealabil o condamnare penală, o condamnare penală nu vrem să permitem uh, confiscarea uh, bunurilor dacă persoana a decedat sau dacă este bolnavă. Nu vrem să uh, aprobăm confiscarea în cadrul unei proceduri civile. În uh, cazul dumneavoastră, problema este de natură uh, constituțională, dar uh, cel puțin în cazul Franței legea poate fi schimbată și la fel se poate întâmpla și în alte state membre. Dar uh, dacă nu există dorință politică, nu mergem nicăieri, nu ne îndreptăm nicăieri. Voința politică există în Parlamentul European, dar nu uh, este la fel de puternică la nivelul statelor membre. Uh, ne lipsește ceva la ora actuală. E bine că dumneavoastră ați abordat problema și cred că și noi, aleșii uh, cetățenilor, trebuie să facem presiune asupra statelor membre pentru uh, a schimba atitudinea. Domnule Van Hökelom, uh, aceste magnote circulă tocmai pentru a ușura viața mafioților care au mulți bani de transferat. Banii proveniți din droguri uh, și uh, din uh, mica criminalitate adună, generează profituri mici în bancnote mai, mai mici. În Vosgi, în Strasburg, trebuie să vă spun că mă, hârtia de 500 de euro nu e foarte populară. La Strasburg și o hârtie de 50 este o raritate, de 50 de euro este o raritate. Știu că există un proiect de modificare a banilor europeni și sper că veți lua decizia de a opri tipărirea bancnotelor de 500 de euro pentru că ele încurajează activitățile mafiote. Onorevole Newton Dan. Mulțumesc, domnul Bill Newton Dan. Uh, thank you for three interesting, uh, very interesting talks. Uh, to Mr. Fiedler. Mulțumesc pentru aceste trei prezentări foarte interesante pentru domnul Fidler. Dumneavoastră ați uh, spus o propoziție foarte interesantă. Infracțiunile costă mai mult decât combaterea acestora. O propoziție foarte concisă și foarte interesantă încă o dată. După cum spunea colega mea, Veronic, statele membre încearcă să facă tot ce e nevoie. Noi sperăm că raportul nostru, când îl publicăm săptămâna, când îl publicăm uh, vara viitoare, va fi atât de solid, încât uh, va convinge opinia publică să solicite din partea statelor uh, să ia măsuri. Când spuneți că infracțiunile costă mai mult decât combaterea acestora, aveți niște date concrete care să vină să justifice această afirmație excelentă pentru domnul Carver. Încă o dată caut date. Spuneați că volumul fluxurilor ilicite crește în mod exponențial aveți niște date în acest sens, ar uh, fi într-adevăr de mare impact dacă am putea prezenta aceste date. Spuneați pe bună dreptate că eurodeputații nu sunt specialiști în piețele financiare. Da, nu suntem, suntem generaliști, dar avem un rol de interfață și ne puteți îndruma pe mine, pe colegii mei, înspre specialiști din piața financiară care înțeleg mai bine acest concept și poate, poate reușim să ajungem la o soluție. Pentru domnul Van Hoekelen, și aici cu siguranță dau dovadă de ignoranță, îmi puteți reaminti de ce avem nevoie de o lege care să împiedice oamenii să poarte bani lechizi cu ei. Eu personal nu dispun de bancnote de 500 de euro, dar de ce avem nevoie de o lege? Doar să combatem infractorii? Asta e motivul? După cum spunea și Veronic, în ceea ce privește recomandările noastre, ar trebui să recomandăm eliminarea bancnotei de 500 de euro? Mulțumesc, Acuneu Borghezio. Mulțumesc. Aș începe cu ilustru reprezentant al poliției din Germania și l-aș întreba după acele incidente de la Duisburg de, care, au care au fost menționate aici, autoritățile de poliție în Germania au reușit oare să facă o hartă amănunțită a prezenței și a infiltrării economice și financiare a mafilor italiene în Germania și care au, care au fost rezultatele activității uh, poliției. Care sunt uh, sectoarele în care uh, sunt concentrate activitățile mafiote? Mă refer și la investiții aici și de eventualele activități de spălare de bani. Uh, în, pentru cel de-al doilea invitat, uh, reprezentantul Transparency International, uh, pe care vreau să le elogiez uh, pentru că a subliniat rolul central al City din Londra în acest tablou mondial al activităților opace ale finanței internaționale, aș dori să-l întreb dacă există rezultate, în ce măsură legăturile dintre acest tip de infiltrare de, a capitalelor financiare de natură infracțională și speculațiile financiare care au uh, cauzat criza economică mondială. Există un raport, o legătură între cele două fenomene care sunt uh, elementele care au apărut ca urmare a analizelor făcute de dumneavoastră. Și în ce privește rolul de protecție al organismelor din City, din Londra, față de aceste medii, ca să spun așa, impenetrabile, ce rezultate au tentativele de a sparge această impenetrabilitate și în ce privește Europolul, aș spune că a fost foarte interesant prezentarea pe care am auzit-o aici în legătură cu influența inclusiv cantitativă a circulației bancnotelor de CSD euro. Dar ne-ar putea spune reprezentantul Europol uh, câteva cuvinte în plus în legătură cu statele unde s-a relevat uh, traficul acesta uh, ilegal, desigur, de bancnote de 500 de euro. Și aici, care e activitatea de control și analiză a Băncii Centrale Europene? Oare BCE-ul uh, furnizează detalii suficiente în legătură cu acest fenomen? Ce rol are până la urmă de jucat uh, Banca Centrală Europeană? Și în fine, în ce privește analizele uh, dumneavoastră ale zonei gri de infiltrare, și de activitate de spălare de bani. Pe drept cuvânt ați vorbit de rolul important jucat de sistemul bancar în, în toată această activitate. Dar oare doar acestea sunt canalele infracționale? Sau ne putem gândi și la o legătură, eh, să vedem care este responsabilitatea doar a celor care conduc băncile sau putem considera acest ecran care ne împiedică să aruncăm lumina asupra acestor activități înseamnă că anumite organisme, de exemplu Clubul Bilderberg și organizații trilaterale, marea masonerie internațională au un rol specific de protecție numind uh, uh oamenilor în cele mai înalte posturi de conducere. Onorevole Diaz de Mera. Mulțumesc, domnul Diaz de Mera. mulțumesc, señora presidenta así lo más rápidamente. Vă mulțumesc, doamnă președinte, am să încerc să fiu cât se poate de subținte, doar câteva observații. Prezentările din această după amiază au fost foarte interesante și foarte utile pentru că pornesc de la aspectul esențial, și anume acela al descrierii fenomenelor. Dar, după părerea mea, aspectul esențial însă îl reprezintă găsirea unui răspuns. Cum putem găsi un răspuns la toate aceste provocări? Asistăm la o dezbatere la care încă nu s-a găsit o soluție. Lupta împotriva infracționalității ridică întotdeauna două întrebări. Lupta împotriva infracțiunilor, finanțării ilegale și împotriva spălării uh, de bani, pe de-o parte, și, pe de altă parte, libertățile, protejarea datelor cu caracter personal. În acest sens, există țări ușor uh, de atacat, vulnerabile în fața terorii și țări care sunt victime ale terorii și ale infracționalității care recurg la instrumente care răspund la aceste provocări. Leg această observație cu spusele domnului Carver. Acesta a spus pe bună dreptate că nu suntem experți în produse derivate, însă nu e nevoie, nu trebuie să fim experți în produse derivate. Uh, noi suntem legislatori și în această calitate recurgem la experți. Și ce facem bine în acest Parlament e că aprobăm sau respingem, insist asupra acestui fapt, aprobăm sau respingem convenții internaționale ce țin de tranzacțiile financiare internaționale. Dumneavoastră ați uh, atras foarte bine atenția asupra unui scandal care a avut loc în Belgia, așa numai scandalul SWIFT, prin care s-a trimis uh, un volum masiv de date uh, vis-a-vis -vis de tranzacțiile internaționale. Acest lucru a generat o situație complexă între Guvernul Statelor Unite și Uniunea Europeană. S-a ajuns la o convenție complicată și care în cele din urmă a fost adoptată de acest Parlament, care a conferit Europolului competențe specifice, am putea să numim Europa, Europa, Europolul ca o autoritate comună când vine vorba de monitorizarea acestor transferuri de date. Și ajung la următoarea observație. Statele Unite, o țară victima a terorii și vulnerabilă, sau dotat de un sistem care se numește TFTP. Dispun de un program pentru a se proteja. iar Uniunea Europeană are nenumărate acte legislative, directive, regulamente. Am identificat toate problemele ce derivă din finanțarea activităților teroriste și, legat de acestea, spălarea de bani. Nu avem însă un instrument la fel de puternic ca TFTP. Și, după părerea mea, aceasta este, acesta este răspunsul cheie care vine după identificarea problemei, după discuția asupra problemelor. Odată ce se va încheia activitatea temporară a acestei comisii parlamentare, va trebui să venim cu o contribuție concretă. Și în cadrul dezbaterilor atât de interesante de astăzi, eu cred că știm deja că se lucrează și în alte comisii parlamentare, dar uh, Uh, ideea centrală este să dispunem de un program comun de protecție, nu o voce comună, cum se afirmă în repetate rânduri, ci un program comun, un instrument legislativ comun. Mulțumesc! Grazie, onorevole Diaz Adesso... Mulțumesc și acum. Din nou cuvântul invitații noștri, dar uh, doar câte trei minute pentru fiecare pentru a vă oferi răspunsurile Începem cu domnul Fiedler. Aceasta va fi cu adevărat marea provocare a acestei după amiezi. Am să încerc să fiu cât se poate de succint. Prima întrebare se referea la cuantificarea problemei, la cooperarea insuficientă cu statele membre. Din păcate, nu dispun de un studiu în acest sens. Persoana care a pus întrebarea nu mai este în sală, din câte am înțeles, se gândea probabil la un studiu dar uh, din păcate nu, nu-mi vine în minte un studiu în acest sens. Cea de-a doua întrebare vizea un pic uh, frustrarea pe care o manifestasem eu. Mi-am uh, făcut câteva observații în ceea ce privește um, punerea în aplicare la nivel politic. Um, vine un exemplu în minte care ilustrează discuțiile politice, cum pot ilustra în anumite sensuri um, capacitatea de decizie la nivel politic. Uh, avem probleme prin existența diferitelor sisteme, nu doar în UE, ci avem probleme în acest sens și uh, prin faptul că există diferite sisteme în Germania. Uh, aceste probleme ies mai des în evidență decât problemele pe care le discutăm astăzi, de exemplu, um, criminalitate din umbră. În ceea ce privește siguranța publică, în Germania, între cele 16 landuri, există acorduri câte, de exemplu, câte efective de poliție trebuie să existe atunci când se organizează un meci de fotbal. Există acorduri detaliate uh, referitor la calificările și dotarea acestor efective de poliție. Există aici un acord politic, un consens politic care propun, da, acestea um, sunt puncte importante pentru noi, 40% din cadrele de, poli- de poliție sunt alocate um, acestui meci de fotbal, și se alocă fonduri corespunzătoare pentru că este important să se protejeze populația. S-au ajuns astfel la acorduri în ceea ce privește calificarea personalului. Însă, în ceea ce privește combaterea infracționalității, nu există acest consens, atât în cadrul uh, Germaniei, cât și în cadrul statelor uh, membre ale UE și mi se pare foarte important pentru că în managementul schimbării, cum se spune așa de frumos, este foarte important uh, să dăm dovadă de înclinație spre schimbare. Și putem să identificăm această capacitate foarte bine în statele membre uh, când ne gândim la Italia, de exemplu, în ceea ce privește uh, normele pe care le-a adoptat Italia în urma presiunii cu care s-a confruntat uh, din cauza mafiei. Dacă problemele ajung uh, în conștiința opiniei publice, atunci uh, ajungem în situația în care schimbările sunt necesare și trebuie să dăm dovadă de mai multă deschidere vis-a-vis -vis de realitatea care poate nu este imediat perceptibilă pentru cetățeni. În ceea ce privește datele, există, bineînțeles, nenumărate date de care dispunem deosebi acum. Um, ne lipsesc cercetări în ceea ce privește aceste zone gri. și am ajuns la concluzia că maxim 1% din câștigurile dobândite în urma activităților uh, ilegale sunt recuperate. Știți că în Germania, cel puțin estimările spun că se generează anual 50 de miliarde de euro din aceste infracțiuni. Dar uh, doar dacă vorbim doar de fraudele din sectorul financiar, vorbim de sume de 10 până la 20 de miliarde de euro. De multe ori uh, aceste sume sunt foarte greu de imaginat. puteți uh, constata că în acest sector nu prea am reînregistrat succes. Ultimul uh, punct, uh, Duisburg, întrebarea a revenit în repetate rânduri. Bineînțeles, e vorba de faptul că mafia e destul de activă în sectorul imobiliar, în sectorul gestionării deșeurilor, construcțiilor și ă, ne-am ocupat în deosebi de domeniul jocurilor de noroc. Este un domeniu destul de amplu în Germania în ultima vreme. Mulțumesc! Uh, thank you, Madam Chair. Um, I'm sorry, Mr. Giacolino. Vă mulțumesc, domnule. Uh, mulțumesc. Uh, mă tem că am fost puțin uh, neînțeles, înțeles greșit. Eu n-am spus în niciun caz că Londra reprezintă un teritoriu necooperant. Am spus că, probabil, Londra reprezintă cel mai mare centru de spălare de bani din lume, care era pur și simplu o concluzie a faptului că este cea mai mare piață financiară din lume se poate trage uh, concluzia că există fluxuri foarte mari de bani și că automat o proporție din acele fonduri sunt ilicite. Eu de ani de zile susțin faptul că uh, Londrei revine o răspundere deosebită, pentru că este cea mai mare piață financiară din lume și trebuie să se asigure că um, activitățile uh, desfășurate acolo sunt cât se poate de curate. Uh, ar fi extrem de bine și ar fi foarte benefic pentru întregul sistemul, sistem financiar dacă Londra ar juca un rol responsabil. Sper că guvernul britanic realizează acest lucru. Recent a anunțat că această problemă va reprezenta o prioritate pe agenda summitului G8 de anul viitor. Uh, Guvernul britanic abordează problema dintr-o postură realistă, umilă, cu lipsă de uh, ipocrizie și fără să pretindă că în Regatul Unit uh, lucrurile sunt perfecte. Cel puțin asta ar trebui să fie poziția Regatului Unit. Uh, situația nu este mai gravă în Regatul Unit decât în cealaltă, uh, în, în restul lumii, dar ci este la fel de, de rea. Oamenii care activează în domeniu sunt cei care trebuie să um, ia măsuri și mă refer aici la sectorul uh, intermediarilor financiari. Ei sunt uh, cei care înțeleg bine sistemul și ei trebuie să încurajeze și să stimuleze um, um, dezvoltarea uh, și îmbunătățirea sistemului. Același lucru uh, trebuie să se întâmple în toate uh, centrele financiare din Europa, cu uh, același grad de recunoaștere a situației de fapt, cu aceeași umilitate și cu o dorință constructivă de a schimba lucrurile. Parlamentele joacă, în opinia mea, un rol politic mai degrabă decât unul legislativ. Cred că lumea are prea multe legi Majoritatea uh, n-au niciun uh, sens sunt uh, in, și sunt ineficiente. Trebuie să transmitem în schimb un mesaj politic puternic și el trebuie să înceapă cu recunoașterea slăbiciunilor pentru care suntem noi vinovați, fiecare dintre noi ca element. Trebuie să înțelegem cum putem coopera mai bine. Toți vorbitorii de azi au spus că e nevoie de o cooperare eficientă. Acest lucru este valabil la nivelul național. În uh, Regatul Unit, sistemul uh, este disfuncțional, fără speranță. Uh, la fel și colegul german a spus că există tot felul de agenții, cam 200, care nu cooperează bine. Însă există o rețetă pentru îmbunătățirea acestei situații. Îmi place să cred că multe dintre lecțiile învățate de uh, Regatul Unit, de exemplu în uh, reglementare în Londra, um, că vor duce la îmbunătățirea sistemului. În general, uh, în viitorul apropiat va fi numit un nou șef al Băncii Centrale Canadiene. Um, este nevoie să um, experimentăm și să recunoaștem că uh, e nevoie de o schimbare. Fie la nivel european, fie în alte foruri, uh, trebuie să uh, facem ceva la în sensul cooperării, dar trebuie să ne așezăm la masa de negocieri cu dorința reală de a învăța și de a experimenta constructiv cum să facem pași înainte constructiv. Mulțumesc. Din păcate, peste 5 minute va începe reuniunea coordonatorilor cu ușile închise. Deci ultimul invitat, vă rog, aveți cuvântul, domnul Fran Hoichelom. Uh, limit my reaction to the question whether it would be... Voi răspunde doar la întrebarea dacă ar fi uh, uh, recomandabil să abolim, um, să eliminăm bancnota de 500 de euro. cred că vă pot explica mai degrabă cum se întâmplă că din America de Sud 2-3 miliarde de euro sunt repatriați și către BCE în magnote uh, de 500 de euro. Eu mă gândesc că turiștii europeni merg în America de Sud cu uh, o grămadă de um, bancnote de 500 de euro. Mai sunt multe de făcut. Bancnotele și, uh, în general, banii cash trebuie priviți ca orice altă marfă um, care este guvernată de uh, regulile cererii și ofertei. Dacă cererea este mare, poți uh, să-ți maximizezi profiturile. Și anume, veniturile generate prin emiterea de bani. Trebuie să ne întrebăm de unde vine această cerere de uh, această marfă pe care o reprezintă bancnotele. Și dacă răspundeți la această întrebare, veți primi răspunsurile și la întrebările pe care mi le-ați adresat mie. Ultima observație. Ce stat emite cele mai multe magnote de 500 de euro? Ultimele statistici de la BCE, valabile pentru anul 2007, se pare că 50%, 55% din bancnotele 500 de euro sunt emise de Germania. Și o ultimă observație. Dacă vreți să eliminăm bancnotele de 500 de euro, veți constata că ați uh, descătușat forțe pe care nu vi le imaginați până acum. Grazie, a chiesto di intervenire. Mulțumesc. Da, Mathieu, mai cer din nou cuvântul. Just une petite question. Euh, euh, euh. O întrebare pentru reprezentantul Europol. În Franța există un plafon, mă gândesc că și în alte state membre, există un plafon pe care nu poate fi depășit pentru plățile uh, cash. Care este uh, plafonul în Belgia? Că nu-l cunosc. 15.000 de euro este plafonul pentru Belgia. Ok, allora vi ringrazio, vi chiedo, siccome il tempo a vostra disposizione per, eh, per le risposte è, è stato... Mulțumesc pentru disponibilitatea dumneavoastră. Bun, sigur, n-aveți, eh, n-ați avut suficient timp la dispoziție pentru a răspunde, vi s-au adresat multe întrebări, dar eh, v-aș ruga să ne trimiteți în scris pe adresa secretariatului nostru eventualele răspunsuri suplimentare pe care le aveți. Mulțumesc că v-ați exprimat foarte clar. Uneori îmi dau seama că uh, nu neapărat întotdeauna ni se oferă răspunsuri clare atunci când avem invitați. Însă, la comisia noastră, răspunsurile clare și punctuale sunt fundamentale și așa uh, am și primit răspunsuri din partea noastră. Vă mulțumesc și acum invit pe toți, toate persoanele neautorizate să părăsească sala pentru că începe reuniunea cu ușile închise. Eh, ne vom reuni eh, la 3 decembrie de la de la orele 15.